Dear colleagues, Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Astăzi avem uh, un musafir deosebit, dar mai întâi haideți să adoptăm ordinea de zi. Vă mulțumesc. Un scurt anunț, doresc să confirm faptul că o reuniune extraordinară a Comisiei va avea loc săptămâna viitoare, luna viitoare, la Strasburg și Ordinea de zi va include discutarea proiectului de raport EGS pentru 2015 și o întâlnire cu uh, președintele Organismului pentru Statistici. Și acum trecem la punctul 3 și urez bun venit lui Mark Carney, președintele FSB și aici ca prim vicepreședinte al Consiliului European pentru Riscuri Sistemice. Domnul Carney a fost uh, prim vicepreședinte al Consiliului European pentru Riscuri Sistemice din 2013 și a urmat lui Marin King acest post. Marion King s-a adresat acestei comisii în aceeași capacitate în 2012. Vicepreședinții Consiliului pentru Riscuri Sistemice trebuie să prezinte Parlamentului modul în care au de gând să se achite de sarcinile lor și, bineînțeles, domnul Carney este și uh, președintele Consiliului pentru Stabilitate Financiară din 2011 și doresc să adaug faptul că aici se află alături de noi în rolul său de vicepreședinte al Consiliului European pentru Riscuri Sistemice. Și după cum știți, mandatul acestuia este supravegherea macroprudențială a sistemului financiar european pentru a contribui la prevenirea sau uh, gestionarea riscurilor legate de stabilitatea financiară. Vă rog să vă concentrați uh, pe subiectul de care răspunde astăzi aici domnul Carney și, bineînțeles, pe prevenirea uh, riscurilor sistemice și stabilitatea um, financiară este un subiect foarte crucial pentru um, comisia noastră și, bineînțeles, uh, colegii vor avea ocazia să abordeze diverse diverse aspecte. Acum, domnule Carney, aveți cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră introductivă și apoi, conform practicilor obișnuite, vor avea, uh, se vor pune spunde pe perioade de 5 minute. Vă rog, domnule Carney, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, uh, stimaților deputați, doamnelor și domnilor. Este o plăcere să mă adresez astăzi dumneavoastră în capacitatea mea de vicepreședinte al Consiliului European pentru Riscuri Sistemice. Pentru că menținerea stabilității financiare necesită un cadru stabil, o înțelegere dinamică a riscurilor și politici macroprudențiale coordonate uh, nevoia unei autorități de coordonare în Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales având în vedere natura unică a pieței unice și nivelul său ridicat de integrare. În acest rol, Consiliul European pentru Riscuri Sistemice uh, face politica uh, pentru stabilitatea financiară mai eficientă în întreaga Uniune statele membre um, sprijină dinamismul economic, facilitând comerțul și specializarea, uh, concurența și luarea de risc. Um, astfel, piețele sunt mai mari, inovarea este stimulată și există posibilități de economii de scară. În același timp, cu, um, cu încurajarea dinamismului, se pot, um, suntem și mai expuși la șocuri din afară și uh, există, sistemul este oarecum vulnerabil și uh, există posibilitatea ca șocurile să fie și mai mari. Consiliul European pentru Riscuri Sistemice uh, poate să creeze o rezistență în Uniunea Europeană pentru a minimiza riscurile. Uh, Uh, și aș dori să subliniez trei tipuri de contribuții ale Consiliului European pentru riscuri sistemice. Mai întâi, um, CERS a promovat cadre macroprudențiale uh, mai stabile în Uniunea Europeană, Astfel, uh, autoritățile naționale au beneficiat de îndreptarul um, oferit de CRS uh, care explică cum se pot, pot face politice cu aceste noi prerogative. În îndreptar uh, se prezintă bunele practici pentru fiecare instrument și se sublinează care este cadrul juridic în care se aplică acestea și um, intră în detalii legătură cu posibilitățile consecințe întreaga Uniunii. Ehm, dacă cele mai bune practici nu sunt aplicate, eh, CRS eh, poate ehm, să facă recomandări pentru a limita consecințele. De exemplu, anul trecut, eh, mai multe autorități macroprudențiale naționale au beneficiat de această consiliere din partea CRS și pe viitor um, vom uh, face o evaluare a punerii în aplicare acestor măsuri um, în anul 2016. În politica macroprudențială este încă în adolescență, așa că CRS participă la maturizarea acesteia. Studii recente au evoluat um, importanța folosirii marjelor pentru a lupta împotriva comportamentelor prociclice în uh, domeniul uh, produselor derivate și titlurilor. S-a evaluat anul acesta posibilitatea de a include zone tampon macroprudențiale în cadrul actual. Banca Angliei uh, a făcut acest lucru și a, s-a asigurat că astfel uh, marja de manevră uh, completează posibilitatea de a controla riscul în, pe piețele de capital. Uh, realizăm analize în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar în activitatea sa, în ceea ce privește marja de manevră, um, am uh, strâns noi date empirice care arată că s-a acționat prociclic la nivel agregat în aproape toate statele membre și um, riscul crește în uh, momente în care um, creditele, volumul creditelor crește. Uh, teoria și datele empirice demonstrează cât de importantă uh, este o marjă de manevră uh, dinamică, dinamică pentru a crea un cadru macroprudențial dinamic și robust. Am identificat bune practici și am influențat agenda internațională pentru a oferi o perspectivă macroprudențială a modului în care elementele sistemului financiar pot sprijini posibilitatea pe termen lung. De exemplu, în examinarea legislației solvabilitate 2, uh, am uh, analizat modul în care investitori pe termen lung pot oferi mai multă stabilitate sistemului. După părerea mea, se pot face și mai multe pentru a ne asigura că solvabilitate 2 creează cadrul uh, necesar pentru investiții pe termen lung și astfel putem oferi o perspectivă macroprudențială constructivă, obiectivă și care să contribuie la evaluarea de către Parlament în 2018 a aspectelor privind funcționarea legislației solvabilitate 2. Important este să se înțeleagă conceptul de risc și noi jucăm un rol vital pentru ca Uniunea Europeană și statele membre uh, evoluează mai bine riscuri în evoluție. Structura sistemului financiar s-a schimbat mult de la criză încoace și uh, creșterea netă s-a creat pe piețele de active. Acestea au crescut cu 60% la nivel uh, mondial și 80% în Uniunea Europeană și aceste tendințe vor continua probabil odată cu dezvoltarea Uniunii Pieței de Capital. Ceres uh, contribuie um, la a face piețele de capital mai rezistente. Mai întâi promovează o înțelegere comună a uh, elementelor care influențează lichiditatea pieței și, în al doilea rând, uh, strânge informații în legătură cu natura și dimensiunile riscurilor legate cu finanțarea bazată pe piață. CRS are prerogative unice în acest sens pentru că poate să colecteze informații de la participanții de la piețele financiare din întreaga Uniune Europeană și, în momentul de față, evaluează uh, managerii de active ca parte a unui studiu mai larg privind reducerea riscurilor și lichiditatea pieței și acest studiu va fi încheiat la jumătatea de 2016. Astfel, se vor cunoaște mai bine implicațiile pentru condițiile de lichiditate, inclusiv dacă fondurile au suficiente lichidități pentru a face față situațiilor de stres de pe piață. Într-un, într-un studiu uh, echivalent, 143 de fonduri de investiții, Banca Angliei a ajuns la concluzia că aceste funde, fonduri împreună pot să um, realizeze, să transforme lichidități într-o zi de trei ori mai mult toată uh, piața activelor în dolari. CRS poate oferi o perspectivă mai largă pe aceleași subiecte. Astfel, CRS poate să ajute la crearea unor reacții la nivel de politici, pentru că Um, testuri de risc uh, vor fi făcute și pentru investitori pe viitor, așa cum s-au făcut pentru bănci, pentru um, companii de asigurări și pentru fonduri de pensii. Um, compilăm de asemenea rapoartele comerciale din întreaga Uniune Europeană. Autoritățile astfel pot înțelege mai bine rețeaua complexă a tranzacțiilor cu produse derivate și modul în care se poate propaga riscul în cadrul sistemului. Pot um, evalua de asemenea impactul uh, um, verificării obligatorii și modul în care riscul poate să treacă în alte părți ale sistemului. A treia contribuție a CRS este promovarea unor abordări comune în gestionarea riscurilor. În anumite cazuri, autoritățile mm, mm, sau nu este întotdeauna suficient să înțeleagă, autoritățile trebuie să aibă o abordare comună în gestionarea riscurilor. CRS este singurul punct central în care se regăsesc toate autoritățile relevante, băncile centrale, supraveghetorii bancari și autoritățile pentru titluri. Astfel, împreună putem stabili și ehm, actualiza cele mai bune practici. De exemplu, pe piața imobiliară, anul acesta, CRS a subliniat modul în care aceste piețe au fost influențate de diferențe structurale Um, de la um, modalitatea de obținere a creditelor imobiliare până la uh, impozitarea din diferite state ale Uniunii Europene. Uh, diferite uh, măsuri, cum ar fi partea de contribuție de capital sau partea din venit pe care o poate reprezenta creditul, sunt foarte diferite de la un stat la altul. Astfel, s-a ajuns la concluzia că e nevoie de flexibilitate în calibrarea instrumentelor macroprudențiale, că niciun instrument instrument nu poate să lupte împotriva tuturor riscurilor, că instrumentele trebuie să fie potrivite pieței interne și că politicile sunt mai eficiente dacă se gestionează um, consecințele asupra altor piețe. S-a creat astfel un cadru pentru evaluarea și gestionarea acestor uh, consecințe și elementul principal este reciprocitatea. Deci, eliminarea arbitrajului um, de reglementare pentru a oferi politicilor interne mai multă posibilitate de a fi eficiente. Recomandările CRS se bazează pe această politică și um, ideea este că majoritatea măsurilor trebuie să aibă o reciprocă. Um, suntem info- am fost informați de acțiuni macroprudențiale de 69 de ori anul trecut și de 173 de um, ori de, de când s-a introdus legislația în 2014. Multe notificări sunt procedurale, dar arată în ce direcție se pentru că mai multe, din ce în ce mai multe țări folosesc instrumente macroprudențiale și este evident că e nevoie de un, să spunem, birou central uh, pentru a face acest lucru. CRS va evalua de asemenea modul în care autoritățile macroprudențiale pot aplica uh, zone tampon de capital contraciclic pentru a face față expunerilor în situații din țări din afara spațiului economic european. Astfel, uh, se va spori um, rezistența colectivă uh, pentru a face față riscurilor din afara Uniunii Europene. Riscurile pe uh, piețele imobiliare reflectă diferențele de la un stat la altul, dar alte riscuri arată proaste comportamente în sistem. Acestea au reprezentat 50 de miliarde în ultimii ani, în ultimii 5 ani din partea băncilor europene și există implicații în economia reală. De exemplu, dacă marja de manevră este 5%, acest capital ar fi sprijinit 1000 de miliarde capacitate de creditare și a fost subminată și încrederea publicului în sistem. Activitatea noastră a catalizat acțiunile pentru uh, a reconstrui această încredere. Mai întâi, Uh, am uh, propus controlarea costurilor legate uh, de acțiunile greșite din partea băncilor. Banca Angliei, de exemplu, a um, urmat um, sfaturile um, CRS în ultimul său test de stres. În al doilea rând, am propus că aceste comportamente pot fi contracarate prin sporirea responsabilității individuale la nivelul remunerării până la uh, stimulente pentru comportamente mai colecte ale firmelor. Regatul Unit s-a angajat uh, să facă acest lucru uh, cu sistemul de remunerare cel mai strict din întreaga Uniune. Dar eficiența acestor măsuri în întreaga Uniune Europeană este uh, limitată. De exemplu, în 2013, diferența între uh, venitul fix și variabil um, în Regatul Unit a fost de 1 la 3, adică 3 sferturi din remunerare a fost în funcție uh, sau uh, a fost supusă unui risc. Anul, la anul, când uh, Vorbitorul își spune că vorbește rapid pentru că i s-a alocat puțin timp, dar este foarte greu de interpretat. Deci, în 2014, când s-au aplicat pentru prima dată această limitare, um, raportul a fost de 1 la 1 și deci remunerarea totală nu a fost acceptată. Consiliul de Stabilitate Financiară examinează acum impactul diferitelor instrumente de compensare și, dacă e nevoie, va recomanda ameliorări cu ocazia summitului G20 de la anul compensarea trebuie reformată, dar aceste reforme nu sunt suficiente. Rapoartele CRS au subliniat faptul că trebuie făcute mai multe pentru ca fiecare să dețină mai multă responsabilitate. Membrii Consiliului uh, de Stabilitate Financiară vor face schimb de experiență în legătură cu modul în care prerogativele de reglementare ale băncilor uh, pot uh, să stimuleze responsabilitatea individuală. În Regatul Unit punem în aplicare un nou regim pentru a ne asigura că managerii în întregul sistem financiar sunt direct responsabili pentru um, orice nu merge bine în domeniul lor de responsabilitate. Va exista un cod de conduită pentru a asigura aplicarea standardelor ridicate și care să fie înțelese de toată lumea. Deci, în încheiere, toate statele membre și toți cetățenii europeni au un interes în stabilitatea financiară a Uniunii Europene și CRS oferă această bază de prosperitate. Criza a arătat cât de rapid pot exista consecințele riscurilor dincolo de, de frontiere. E nevoie de reform, a fost nevoie de reforme și de o nouă abordare pentru a face față riscurilor. Um, sub leadership Parlamentului și acestei comisii, acest program de reformă a fost realizat până acum și autoritățile acum trebuie să se concentreze pune în aplicarea noului sistem pentru a maximiza eficiența. Dar stabilitatea financiară durabilă necesită mai mult decât standarde macroprudențiale pentru a, sprijini rezistența firmelor. E nevoie de o perspectivă macroprudențială și cu flexibilitate pentru a face față șocurilor unde, unde au loc acestea și e nevoie de standarde mai ridicate pentru firmele importante din punct de vedere sistemic și pentru a crește rezistența la riscuri. Am ajutat statele membre să se achite de aceste rol, roluri și continuăm să supraveghem posibile vulnerabilități. Președintele Draghi a spus în fața acestei comisii că în anul următor CERS va face evaluări ale situației macroprudențiale statelor membre pentru a completa monitorizarea de risc actuală și pentru a se concentrat pe riscurile legate de ratele mici ale dobânzilor asupra stabilitatea financiară și uh, a unei tranziții abrupte la o uh, economie cu emisii scăzute. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept întrebările. Very much. Vă mulțumesc, domnule guvernator Carney, pentru această prezentare foarte interesantă în care ați abordat diverse subiecte foarte importante pentru noi, cum ar fi testele de stres pentru fondurile de investiții, capacitatea prociclică de acțiune a majorilor de manevră și evaluarea situației macroprudențiale ale statelor membre. Sunt sigur că uh, Colegii vor avea acum întrebări. Urmează dezbaterea cu dumneavoastră pe aceste subiecte. Primul uh, are cuvântul domnul Balz. Zunächst einmal vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Apreciem foarte mult faptul că ați venit uh, să ne vedeți. Acum sunteți președinte interimar. Sigur, am fi vrut să vă avem în acea capacitate. Domnul Mare Draghi, acum e însă președinte, știți. Am o altă întrebare pentru dumneavoastră. Știți ce s-a întâmplat uh, în piețele internaționale și pe piețele europene, pe piețele financiare. Și cu câteva săptămâni în urmă, în Antalya a avut loc un summit uh, G20 și acolo s-a vorbit de un nou standard, TELEC, pentru bănci la nivel internațional. În rezoluție, noi vorbim de un alt standard. Mă întrebam dacă ați fi de acord ca cât de curând să avem un standard cuantitativ ray Și a doua întrebare. Cum M-ray și TELEC ar putea funcționa în paralel? Cum ar putea fi fuzionate eventual? Banca Centrală Europeană a vorbit de continuarea achiziționării de obligațiuni pentru a păstra volumul de lichidități. Însă lichiditățile sunt la cote înaltă în sectorul bancar, ceea ce nu îmbunătățește însă rata investițiilor. băncile și firmele de asigurări nu au ocazia să câștige venituri uh, așa cum trebuie. Mă întreb, care este poziția dumneavoastră? Ați abordat riscul sistemului crizelor financiar, dar cum rămâne cu băncile și societățile de asigurări? Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc pentru aceste întrebări atât de importante. În ceea ce privește standardul TELEC, sprijinit de, două, de liderii G20, e un standard care se aplică uh, celor 28 mai mari instituții cu rol sistemic. E un standard care a avut nevoie de acordul Statelor Unite, al Chinei și al tuturor jurisdicțiilor de resort și trebuie să ofere certitudini pentru entități care operează transfrontalier. TELAC e mai specific decât EMRAL. În Regatul Unit avem instituții care joacă un rol în echilibru mondial, așa cum aveți și din asta în Germania. Noi vom pune în aplicare TELAC prin punerea în aplicare a EMRAL. o să facem public un document privind implementarea MRAN la începutul anului viitor și se va discuta în acest document uh, o, o gamă mai, mai vastă de instituții care vor fi acoperite într-o manieră proporțională în funcție de rolul sistemic jucat de aceste instituții. Și foarte repede ca să trec la a doua întrebare, nu e vorba doar de valoarea capacității de, absor- valoarea capacității de absorpție a pierderilor. E vorba de a ști din vreme că aceste instrumente potențial fac obiectul unor legi care aduc mai multă disciplină în sistem. E vorba de o disciplină suplimentară față de cea care ar fi trebuit să fie existentă deja. Și am să răspund în termen general la a doua întrebare. Componenta de lichidități care ține de politicile băncilor, că e vorba de Banca Centrală Europeană, de Banca Angliei sau de Rezerva Federală, țin de efecte de echilibrare la nivelul portofoliului. E vorba de a redefini structura proprietății anumitor uh, pachete de obligațiuni. Investitorii sunt astfel motivați să achiziționeze alte active, de exemplu active străine, care sunt achiziționate prin mecanismele rate de, schimb. Eliza Ferreira. O să vorbesc în limba engleză. mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi. și am să mă refer la originea CRS. La vremea respectivă am vrut să ne asigurăm că, într-adevăr, nu pierdem din vedere fondul chestiunii, și anume riscul sistemic în Europa. Mă întreb acum dacă n-ar fi interesant ca ultimul element să, din prezentarea noastră să fie fost puțin mai uh, dezvoltat. Cum vedeți, în special, riscul asociat cu această tipărie de bani, quantitative easing, la care economia reală nu pare să răspundă într-o manieră foarte hotărâtă și, eventual, prin comparație, pentru că cunoașteți exemplul Regatului Unit, Statelor Unite, Canadei, ce lipsește Europei din acest punct de vedere? Și în al doilea rând, discutăm această unificare a piețelor de capital, însă, în același timp, Uniunea bancară nu funcționează. Nu funcționează încă, lipsește al doilea pilon, al treilea pilon al unei banchiar, bancare. E puțin ciudat, prin urmare, că se trece la un nou proiect înainte de a l definitiva pe cel în curs. Și în al treilea rând, Credeți că va exista vreun rest sistemic în funcție de rezultatul deciziei Regatului Unit de a rămâne sau de a părăsi Uniunea? E datoria noastră să pun astfel de întrebare, sigur puțin comodă. Puteți răspunde cum, cum, cum dori, dar e o chestiune. Vorbim de un risc sistemic sau de o oportunitate sistemică pentru moneda comună. Let me, let me begin with the um, first set of, of uh, excellent questions on the risk environment. Dați-mi voie să încep cu prima serie de întrebări. Mediul de risc. Acesta nu se limitează la Uniunea Europeană, așa stau lucrurile și în Statele Unite și în majoritatea economiilor avansate. E vorba însă, sigur, de traiectorii diferite, însă ca factor general, după criză, dacă ne uităm la factor pe termen lung, cum ar fi cel demografic, se reduc volumul investițiilor și așa mai departe, consecințele pe to- sunt o scădere a ratelor dobânzilor, o scădere considerabilă pentru o perioadă destul de lungă de timp. există într-adevăr un risc și un risc de excese care se acumulează în anumite sectoare. Asta pune accentul deosebit pe politicile macroprudențiale active. Riscurile se manifestă în diferite domenii, în tranzacții imobiliare, comerciale, în alte rezidențiale, la nivelul general al piețelor financiare. Și asta mă duce la a doua serie de întrebări. Cum se poate crea un sistem financiar divers și solid? Eforturi, eforturi de securizare sau, cum spuneam la început, participarea investitorilor pe termen lung, cum sunt societății de asigurare, trebuie să fie de durată îndelungată pe toate categoriile de active. Acesta este esențial dacă vrem nu doar prosperitate, ci și crearea unui sistem mai solid, mai rezistent. Ceea ce privește Uniunea Bancară, pot să mă refer cu foarte mare precizie la această temă. Cred că ambele inițiative menționate de noastră sunt necesare dacă se dorește o continuare a dezvoltării structurii instituționale a Uniunii Bancare. Însă lucrurile trebuie să se facă într-un mod bine planificat, cu o secvențializare precisă, însă este esențial să se meargă înainte. În prezent, Uniunea bancară e un proiect în desfășurare. Există, prin urmare, un risc ca șocuri externe să afecteze acest proces. În ceea ce privește chestiunea Regatului Unit și a locului Regatului Unit în Uniunea Europeană, sigur, eu nu mă ocup de așa ceva, Banca Angliei operează cu sistemul existent, funcționează în parametrii definiți. Există posibilități de a spori eficiența sistemului și unele țin de felul în care noi uh, dezvoltăm mecanismul de gestionare macroprudențială. Ați uh, ținut o prelegere remarcabilă pe această temă. Vă rog, următoarea întrebare. Bine ați venit, domnule guvernator. Întrebarea mea se referă la suprapunerea între două legi care intenționează să reducă riscul în sectorul produselor financiare derivate. În Regatul Unit avem o lege care vorbește de clearingul produselor derivate și cea de patru care la fel reglementează activitatea bănților. Însă, dacă ne uităm la Basel 3, 3 la modul de calcul de acolo, mai ales cum e interpretat în cei de 4, cere băncilor să, dețină, să rețină un volum de capital în funcție de volumul depunerilor clienților. Acest capital pare să joace un rol negativ în Statele Unite, anumite societăți de clearing nu mai prestează servicii către anumite categorii de clienți. Se pare că se impune o ajustare pentru a nu exista un efect negativ asupra capacității utilizatorilor de a recurge la clearing la nivel central. Ce ar trebui să facă un european? Ar putea acționa unilateral Dați-mi voie să salut această inițiativă de a întări clearingul la nivel central. În timpuri de, de criză e important să existe aceste centre de compensare, de clearing. rolul Institutului centrale de clearing este unul sistemic, într-adevăr. Noi, în ceea ce ne privește, am încercat să ne asigurăm că în sistem există stimulente care să încurajeze instituțiile să recurgă la compensare la nivel central, eventual cerințele privind marjele de capital. Am vrut ca ce poate fi standardizat să fie standardizat. Și asta ar fi adus beneficii considerabile, păstrând însă posibilitatea de compensare bilateral. Însă există economii la scară și pentru unitățile care operează cu produse financiare derivate. Un, o astfel de unitate prezintă avantaje pe termen lung și o serie de instituții ajung să se bazeze pe această instituție pentru clearing, pentru compensare și asta ne aduce la întrebarea dumneavoastră. Dacă rația este limitată, Practic, ce facem în ultimă instanță este să stimulăm concentrarea schimburilor în aceste puncte majore de compensare, ceea ce reduce diversitatea și reduce stabilitatea financiară a sistemelor. Asta nu e bine atunci când e vorba de a gestiona sistemul. când am conceput sistemul din Europa, abordarea a fost una holistică. S-au dorit aceste stimulente. Deci, e nevoie să se ajusteze rația de leverage. Cu câteva excepții, aceasta este o cerință în materie de a face publice date respectiv, dar nu este obligatorie. Această chestiune ar trebui să fie numărul 1 pe lista chestiunilor care trebuie să fie luate în calcul atunci când Europa trece la punerea în aplicare acestui sistem. Prin urmare, trebuie într-adevăr să existe acele sisteme care să nu ducă la o sporire a acestei rate. Există consecințe la nivel internațional și aceasta este într-adevăr una dintre aceste potențiale consecințe și va trebui să fie abordată și o vom aborda prin canalele Basel 3 adecvate. Și o ultimă chestiune. Chestiunea este arzătoare în Statele Unite din cauza proporției suplimentare care se aplică principalelor produse derivate din Statele Unite. Gular. Mulțumesc, Silvi Gular. Mulțumesc, domnule guvernator. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi, fiindcă este foarte important să avem astfel de dialoguri și fiindcă, din păcate, eu am fost uh, raportor uh, pe acest subiect uh, și sunt una dintre victime din Parlamentul European. Mă rog, sunt uh, gluma la, gluma la o parte. Considerați că această instituție poate să consolideze glasul Uniunii Europene pe plan mondial. Noi am dorit să permitem Europei să se poată exprima la nivel uh, uh mondial și colegul meu a vorbit despre telac, despre asigurări. Există aspecte care se amestecă în legislația europeană de importanță. Și vreau să vă întreb, dacă nu sunteți prea mulți uh, la CRS, dar în momentul în care pe baza raportului Rozia am creat această instituție, am avut unele îndoieli și n-am, pus, n-am putut, bineînțeles, să, să restructurăm toate dispozițiile, dar uh, în practică, pragmatic, uh, nu credeți că ar trebui să, să se reducă numărul de participanți? Vă mulțumesc! Mulțumesc. O să răspund în engleză dacă îmi permiteți. Cred că um, maximizarea impactului uh, CRS la nivel uh, internațional se poate face prin mai multe, pe mai multe căi. În primul rând, se poate, să, se poate folosi întru totul um, avantajele sale competitive comparative despre care am vorbit uh, în prezentarea mea. Capacitatea sa, de pildă, de colectarea a datelor este o capacitate unică la nivelul Uniunii Europene, bineînțeles, deci uh, din uh, cea mai mare economie mondială, cea mai mare sistem financiar și această colectare coordonată uh, așa cum uh, nu se poate în alte economii mari și sisteme financiare pe care le voi lăsa nenumite, unde nu uh, este toată lumea dispusă să colaboreze și nu se face partajare de date, de date atât uh, și de informații atât de eficient și de rapid. Deci acest lucru reprezintă un, un un avantaj noi în Canada. Avem probleme în acest sens datorită nivelurilor de răspundere diferite. Deci de la Constituția sa sau cu ocupat aceste, aceste dispoziții care pot fi folosite și uh, și uh, capacitatea de analiză a datelor la nivel internațional joacă un rol foarte important. Deci uh, noi, uh, membrii CRS, trebuie să folosim acest efect de pârghie cât mai mult cu putință. În același timp trebuie să ne concentrăm asupra chestiunilor care sunt foarte importante pentru Europa și care prin extensie sunt importante la nivel internațional și trebuie să se treacă de la o analiză de risc uh, imediată, deci răspundere pe termen scurt uh, bazată pe termenul mediu uh, și care aduce la o altă diversele tendințe ale reformei de reglementare și care în mod uh, inevitabil aduce mm, schimbări structurale și de investiții pe piețele structurale și uh, se constată unde există uh, uh, suprareglementări, uh, suprapuneri. În ceea ce în ceea ce privește maximizarea impactului, cred că este, cum spuneam, foarte folositor rap- rapoartele CRS. Chiar dacă eu le primesc, eu, prim, eu vă spun care, ca beneficiar al acestor rapoarte, chiar dacă eu sunt membru a, al um, CRS, dar um, a, dar um, rapoartele pe care le primește FSB pe care îl primește Consiliul de Stabilitate Financiară din partea lui Mario Dragos, Draghi sunt foarte importante. Și uh, Consiliul de Stabilitate Financiar, Financiară, uh, CSF, este format din mai mulți membri. Avem uh, grupuri care, care numără 100, care sunt în număr de 150 de 150 la nivel regional. Nu sunt toți membri oficiali, dar sunt membri. Și cum gestionăm noi lucrurile este că avem un uh, uh comitet uh, director, uh, un număr mai mic, uh, în jur de 20 de persoane. Se întrunește în mod regulat, uh, are teleconferințe, așa desfășurăm noi activitatea și acesta este un mecanism pe care avem noi pentru a reuși să avem un dialog mai uh, aprofundat privind aceste chestiuni complicate și uh, și uh, există și există căi uh, de canale de uh, la nivelul directorilor cu persoane foarte, cu foarte multă experiență și cred că noi ne putem îndrepta către acest model la CRS pentru a beneficia cât mai mult de pe urma experienței care există în jurul masei de, scuze, mesei de negocieri, când ne, de discuții când ne întâlnim la Frankfurt. Mulțumesc, uh, Filip Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule guvernator. Um, suntem la jumătatea reuniunii COP21 și vreau să vă întreb despre um, prezentarea făcută la Lloyds în septembrie privind uh, cantitatea de de active izolate care există și uh, acestea trebuie cuantificate și după aceea trebuie rezolvată situația, iar, uh, iar uh, discursul dumneavoastră um, m-a lăsat nemulțumit, fiindcă vorbiți despre publicare, un mecanism de publicare voluntară, dar considerați că este suficient pentru a ne asigura că acest uh, risc uh, este avut în vedere cum trebuie? Eu cred că um, ar, avem nevoie de instrumente mai puternice și ce am înțeles din poziția dumneavoastră este că dumneavoastră nu considerați că ar trebui să avem o legislație împotriva pentru a proteja de aceste riscuri. Deci spuneți-ne mai mult, vă rog, despre modul în care să minimalizăm uh, riscul uh, legat de schimbările climatice. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această întrebare și mulțumesc că ați citit discursul de la Lloyds. Mulțumesc că, după cum știți, unul dintre argumentele pe care le-am adus în acest discurs de analiză asociată era că, cu excepția virtuală a industrie generale de asigurări, manifestările riscurilor asociate schimbărilor climatice nu afectează miezul sistemului financiar, deci nu suntem într-o într nu putem să schimbăm regulamentul băncilor pentru a schimba ponderea riscurilor asupra uh, împrumuturilor acordate unor industrii favorabile sau nefavorabile din cauza riscului asociat schimbărilor climatice, fiindcă acele riscuri, inclusiv riscurile de tranziție, nu se vor manifesta um, ceva timp de acum încolo, deci orizontul este foarte îndepărtat, astfel încât um, publicarea este modul cel mai logic de a face față acestor riscuri. Cel mai mare risc se referă la tranziția către o economie nepoluantă, iar această tranziție va fi influențată de parlamente, Parlamentul European și alte parlamente care vor lua decizii în ceea ce privește calea ce trebuie urmată prin intermediul uh, regulamentelor și mecanismelor respective pentru a face față acestei trans, trans, uh, tranziții, bineînțeles că și um, rapiditatea acestui proces va fi uh, determinată de inițiative private, de uh, avansul tehnologic și de inovație. Importanța publicării pe bază de voluntariat sau nu rezidă în două dimensiuni și grupul care a fost înființat de către CSF, prezidat de Michael Bloomberg, care este, este un grup de lucru privat din sectorul privat vor fi furnizori de capital, se vor pregăti conturi și rapoarte din sectorul privat pentru a ne asigura că vom avea o publicare clară, comparabilă, cuprinzătoare Uh, de încredere și eficientă, care să um, respecte principiul proporționalității, principiul material, iar, iar valoarea este, este dublă, odată că uh, astăzi oferă um, informații privind uh, amprenta gazelor cu, de emisii cu efect de seră, emisiilor de gaze cu efect de seră ce, a anumitor companii, iar um, dacă ești o instituție financiară sau o companie de servicii, această amprentă nu este clară. Și știți foarte bine aceste lucruri. Arată studiile că situația nu este comparabilă la nivelul companiilor, de, companiilor. Deci o abordare Uh, coerentă este de valoare, dar un lucru mai important este care este strategia companiilor pentru reducerea acestei amprente de poluare și care este orizontul de timp. Uh, poate să, fie, să se bazeze acest, uh, această analiză pe mai multe aspecte și grupul de lucru va fi cel care va stabili, stabili modul în care se face acest lucru, dar fie că e vorba despre indicele INDC, nu, nu mai știu contribuțiile definite, da, uh, să spune din sală. Da, pentru Uniunea Europeană este vorba despre 1,5% anual uh, de reducție calculată și deci funcționează, această, această strategie a companiei merge către o reducere uh, semnificativă și dacă nu, de ce nu? Și astfel de evenimente ca COP21, dacă au succes, atunci se vede posibilitatea de a merge uh, mai înainte în acest sens. Dacă este pe bază de voluntariat sau nu, sau legiferat. Aici jurisdicțiile iau propriile hotărâri în acest sens, iar activitatea CSF eh, este, se îndreaptă către voluntariat. Este vorba despre centrele financiare cel mai mari din lume și s-a considerat că cea mai bună abordare ar fi să se folosească sectorul privat pentru a pune la punct eh, regimuri de publicare Uh, eficiente pe bază de voluntariat, iar uh, dacă este vorba de bune practici, atunci vor fi adoptate atât de către uh, cei care furizează capital și cei care beneficiază de capital. Și dacă mai e nevoie și de un caracter obligatoriu, atunci sunt alții care vor hotărâ acest lucru. Vă mulțumesc. Um, acum, domnul Sifenberg de la FTD. Mulțumesc, uh, domnule guvernator, pentru prezență. În discursul din 2014 de la Mansion House ați spus că criza europe- europeană este află într-o fază critică. Ați spus că în uh, 1931 um, perspectivele economice ale Marii Britanii au fost afectate de um, deficite bugetare, creștere scăzută a salariilor și șomaj crescut, dat fiindcă Uniunea Europeană acum are toate aceste probleme plus altele și că um, costurile laborale au crescut cu 105% și productivitatea muncii este în scădere, nivelul de scădere comercială uh, Eh, la nivelul, eh, la nivel internațional este și el îngrijorător, eh, iar ehm, creșterea economică este, este în scădere la nivelul Uniunii Europene, chiar ehm, susținută de Germania, unde creșterea este cea mai mare și până la Grecia, unde creșterea este mai mică. În momentul în care se analizează riscul sistemic, a, fie că este pentru Uniunea Europeană sau pentru zona euro, se ține cont de faptul că există un risc sistemic în ceea ce privește mentalitatea unui grup mic care are în vedere numai aceleași soluții, aceleași probleme și uh, aceleași uh, idei de mai multă integrare pentru rezolvarea problemelor și care nu se gândește și la o soluție alternativă în afara acestui raționament. Cred că mai am 30 de secunde la dispoziție și vreau să vă întreb dacă, în ceea ce privește posibilitatea acestui raționament alternativ, mai degrabă decât o filozofie kenziană care dorește un corporatism agresiv, care este produsul acestui Parlament, un alt model al națiunilor independente, de pildă, ar putea să dea roade în afara acestui raționament îngrădit, aplicând, fără să aplicând politici de creștere economică, de ocupare a forței de muncă, care să aducă avantaje și beneficii până la urmă cetățenilor uh, acelor țări. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această întrebare și vă mulțumesc că mi-ați citit uh, un discurs și <laughs> îmi pare rău. Când uh, eu fac diferență între, între Uh, când am spus cronică, am făcut diferența între etap, într-o fază cronică și acută. Deci uh, criza nu mai era într-o, uh, într-o, într-o fază acută, 2010-2012, atunci a fost faza acută. Și cred că ar trebui să recunoaștem și din perspectiva stabilității financiare, în momentul în care analizăm riscul adus stabilității financiare în Europa, așa cum, cum este mie prerogativul ca vicepreședinte a CRS, uh, printre altele, atunci eh, eu eh, se evaluează mai întâi riscurile imediate care erau eh, la ora aceea aproape existențiale care se manifestau la ora aceea și care au, aveau consecințe asupra băncilor și care se propagă pe piețele financiare, iar s-au luat mai multe Uh, s-au făcut mai mulți pași în acea perioadă uh, de atunci până acum, s-au făcut mai multe măsuri care au, uh, au compensat sau au redus acest aspect acut al riscurilor de stabilitate financiară. Uh, și am constatat uh, o manifestare în uh, cadrul evenimentelor din iunie, deci este vorba despre faptul că uh, a existat o anumită izolare a sistemului care s-a creat datorită progresului privind Uniunea Bancară și mecanisme de compensare care s-au creat. Și ajung la a doua întrebare, la a doua parte a întrebării Eh, este vorba despre faza cronică și faza de faza redresării. Dumneavoastră nu ați o redresare, dar, dar, care, dar, dar care sunt perspectivele de a ieși din această convalescență? Eh, cred că, mecan- că evaluarea discului de la CRS arată că mm, progresul privind reformele structurale s a manifestat în mai multe economii europene și a, a îmbunătățit rezistența mm, economiilor uh, europene, dându-le o mai mare posibilitate de a absorbi șocurile viitoare. Deci, când s-au, când s-au evaluat perspectivele pe termen mediu a stabilității financiare în zona euro, Trebuie să, bineînțeles, trebuie să există o evaluare și uh, la Bank of England și la uh, CSF și CRS se analizează perspectivele productivității, competitivității, care se asigură că productivitatea și salariile sunt comparabile. Deci, uh, deci, și, deci e vorba despre progresul privind reformele structurale care variază la nivelul economiilor până la urmă și, uh, mai important, și răspund aici la întrebarea domnului Frerea, se evaluează efortul și progresul continuu al Uniunii Bancare. Toate acestea au ca, toate acestea au ca scop îmbunătățirea rezistenței uh, pieței financiare europene și da, într-adevăr, trebuie să se țină cont de toate aceste uh, lucruri. S-a înregistrat progres, vă spun, de la faza acută până la cel discurs și de atunci s-a mai înregistrat progres, trebuie spus acest lucru. Dar, ca peste tot, uh, există, subzistă în continuare riscuri. Mulțumesc, Brian Hayes. Governor Carney, welcome to... Bine ați venit, domnule guvernator Carney, la Comisia Econ. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră, pentru prezentarea inițială. Aș dori să vă pun și eu câteva întrebări. În calitatea dumneavoastră de vicepreședinte al CRS, ați spus recent, pe 24 noiembrie, după o reuniune, că uh, s-au subliniat două lucruri la CRS. Mai întâi, acțiunile prioritare privind solvabilitate 2 și aș dori să știu uh, care sunt acestea, pentru că în răspunsul dumneavoastră adresat doamnei Swinburne a spus că sunt câteva conștiințe neintenționate, având în vedere că aici, la Parlament, a trebuit să ne ocupăm de multe dosare legislative, tocmai pentru a face față crizei și a problemelor sistemice, aș dori să vă întreb după părerea dumneavoastră, gândindu-vă la readaptarea acestor decizii legislative pentru a ne asigura că funcționează și vedeți rolul CR, CRS în um, a arăta ce nu funcționează pentru uh, a consolida acest principiu al riscurilor sistemice care sunt, este esențial în activitatea dumneavoastră. Vin din Irlanda, știți situația din Irlanda și știți cât de mare a fost criza imobiliară care a contribuit la criza din Irlanda. Și ați spus recent la CRS că evaluați din nou riscurile legate de prețurile pe viața uh, imobiliară. Știu că veți publica în curând o lucrare pe acest subiect. Care credeți sunt posibilele efecte um, derivate având în vedere rata uh, creditului imobiliare și posibilitățile sistemului bancar de influență. influența. Care sunteți după dumneavoastră, după părerea dumneavoastră, um, uh, consecințele și credeți că este mandatul CRS să sublinieze aceste consecințe? Mai întâi câteva observații. ați, ați spus că sunt câteva consecințe neintenționate ale reglementării financiare solvabilitate 2. Probabil vor mai apărea și altele, așa cum am spus la un alt, într-un alt răspuns la întrebarea unui alt coleg. Pe măsură ce sistemul evoluează și o exista, vor exista inovații în sistem. Este evident că va trebui să revenim la Parlament să explicăm dacă credem că anumite lucruri trebuie ajustate sau completate față de legislația inițială sau legislațiile inițiale și modul în care funcționează acestea împreună. Un domeniu important pentru CRS este lichiditatea pieței și fragilitatea potențială a piețelor. Și prin fragilitatea piețelor mă refer la aceste perioade cu care ne-am confruntat în ultimii ani, de situații de ilichiditate sau lipsă de lichiditate pe piață la un moment dat. De ce se întâmplă acest lucru? Cum? Dacă există o cauză legată de reglementare sau doar uh, um, schimbare de strategie a gestionărilor de active sau alți factori? Trebuie să identificăm aceste fenomene și facem mai multe studii la CRS și în alte jurisdicții și alte um, organisme, inclusiv în Consiliul de Stabilitate Financiară, ca să fie clar dacă există o marjă de manevră, dacă se poate măsura lichiditatea sau dacă natura piețelor este, influențează, pentru că ele sunt din ce în ce mai mult electronice și mm, sunt mai opace. Și înainte de a vorbi despre piața imobiliară, doresc să dau faptul că și uh, CRS face propriile studii în legătură cu um, zonele de risc. Uh, Banca Angliei a făcut un studiu pe vreo 150 de fonduri. CRS va face o analiză um, la care vor participa 2000 de fonduri. Deci, vedeți, este la altă scară. Astfel se vor putea înțelege mai bine sau vor putea înțelege mai bine uh, fenomenele de pe piață. În ceea ce privește consecințele, cred că reciprocitatea este importantă pentru că dacă o bancă centrală, de exemplu Banca Irlandei recent, ia măsuri de a restricționa anumiți parametri legați de creditele imobiliare și așa mai departe, dar și în alte jurisdicții se face același lucru dacă se ajunge la arbitraj în domeniul reglementării. Avem un mecanism foarte clar pentru zona tampon contraciclică Um, pentru uh, proceduri macroprudențiale și trebuie să ne asigurăm că funcționează. Și pot să vă asigur că acesta este spiritul nostru, dorim să funcționeze. Acesta ar fi un exemplu de consecință. Thank you, Nina Gill. Mulțumesc, are cuvântul Nina Gill. Mulțumesc, bine ați venit, domnule guvernator. Aș dori să abordez trei elemente. Un studiu recent am ajuns la concluzia că sistemul bancar este încă la îngrijire intensivă, pentru că băncile nu reușesc să își uh, însănătoșească foaia de bilanț după um, testele de, trest, de, testele de stres. Deci, în bilanțurile lor încă există produse toxice, toxice și um, volumul lor s-a redus doar cu 2%. Sunteți preocupați uh, de suma mare a acestor credite neperformanțe, neperformante și cum ne putem asigura că aceste credite uh, nu vor fi securitizate? având în vedere că se încearcă reintroducerea securitizării. Apoi, în legătură cu sectorul imobiliar în Regatul Unit, criza subprime a arătat cât de insustenabile sunt, uh, cum politici insustenabile din sectorul imobiliar pot să pună în pericol stabilitatea sectorului financiar. Care sunt implicațiile unor politici anunțate de Cancelarul Britanic pentru locuire, care încurajează oamenii să se îndatoreze mai mult, să ia mai multe credite imobiliare pentru a deveni proprietari. Astfel, istoria s-ar putea repeta. Am văzut care a fost impactul crizei imobiliare în Statele Unite și în de altfel, chiar săptămâna trecută în Statele Unite, astfel de uh, uh, credite subprime au fost din nou securitizate. Parlamentul și-a adoptat uh, raportul și uh, client, uh, Consiliul încă nu a ajuns la un acord după doi ani și jumătate de discuții. Între timp, Statele Unite deja au făcut-o. În calitate de președinte al um, Consiliului de Stabilitate Financiară, ce părere aveți despre faptul că Uniunea Europeană este în urmă, mai ales acum în momente cu um, perioade de, cu dobândă foarte mică? Ne închipuim cum e posibil ca aceste fonduri să rămână la valoare constantă. Cum, având în vedere că ați spus că Banca Angliei monitorizează uh, fondurile de investiții, precum și CRS. Mulțumesc! În ceea ce privește sănătatea sectorului bancar european, bineînțeles, o evaluăm în mod regulat de câte ori CRS se reunește. Situația sa M-ați întrebat uh, dacă s-au, uh, s-a ameliorat situația în urma testelor de stres și în urma creării mecanismului unic de supraveghere și controlele suplimentare din partea instituțiilor mari. Perioada a fost dificilă. Rata uh, creșterea nominală a fost foarte mică sau chiar negativă în anumite momente. Băncile trebuie capitalizate și tocmai de aceea s-au făcut aceste teste de stres și uh, acest uh, control general al sănătății băncilor. Pot să spun că sănătatea sectorului bancar european s-a ameliorat semnificativ, dar asta nu înseamnă că totul merge perfect. Observăm cu toții consecințele. Astăzi, uh, creșterea pe piața creditului este pozitivă în Uniunea Europeană, chiar dacă creșterea nominală este destul de modestă. Deci există mai multe aspecte care arată că situația s-a ameliorat, dar, bineînțeles, se pot face mai multe. La întrebarea dumneavoastră privind securitizarea, și folosirea restructurării sau permiterea um, creditelor restructurate să fie securitizate eu cred că trebuie să fim foarte atenți, să analizăm cu multă atenție acest fenomen. În ceea ce privește piața imobiliară și dimensiunile acestor programe care se numesc Help to Buy, deci uh, ajutora cetățenii să cumpere Uh, o locuință, uh, deci dimensiunile acestui program Help to Buy este destul de limitată față de volumul pieței britanice. Se limitează la uh, persoanele care devin proprietare pentru prima dată și sunt cinstite proprietățile cu prețuri mai mici decât media. Deci, ținând cont de ajustările făcute, totul este sub control. Noi avem o responsabilitate la nivel de Comitet al Stabilității Financiare la Banca Angliei și evaluăm riscul acestor programe. Dacă ar exista un risc la adresa stabilității financiare, cu siguranță nu am aștepta raportul anual sau evaluarea anuală. Deci suntem foarte atenți la modul în care se derulează acest program. Uh, într-adevăr, ar fi bine ca Consiliul să-și încheie activitatea și uh, dezbaterea actului legislativ în curs. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Niedermayer. Mulțumesc, bine ați venit, domnule guvernator. Doresc să spun că mă bucur că ați adus uh, experiența dumneavoastră Consiliului uh, Euro- pentru riscuri sistemice. Um, aș reveni la întrebarea domnului Lambert în legătură cu uh, situația mediului înconjurător și bulei carbon. Ați se vorbit despre, de multe ori uh, despre riscurile acestor programe, inclusiv prețurile activelor și în domeniul asigurărilor. Din câte am înțeles, nu considerați că este problema cea mai presantă deocamdată, pentru că este o chestiune pe termen lung, dar oamenii ne cer să luăm decizii acum în ceea ce privește deciziile de a investi în acest domeniu. De aceea mai ales să abordez acest subiect. Mai întâi aș dori să vă întreb dacă credeți că această chestiune este dezbătută activ? Credeți că problema este conștientizată din ce în ce mai mult sau progresul încă nu este suficient? Întreb acest lucru mai ales acum, când costurile combustibilor fosili sunt mici și, uh, de asemenea, costul uh, emisiilor de dioxid de carbon este destul de mic. De aceea, unii ar putea decide să facă investiții care nu sunt viabile sau nu vor fi viabile pe termen lung. Ați spus, ați menționat rolul guvernelor și al sectorului public în acest sens Mă întreb dacă considerați că guvernele transmit semnale suficient de clare pentru viitor în acest domeniu foarte important. În fine, la Parlament ne-am ocupat mult și ne vom ocupa și mai mult pe viitor de ETS. Mă întreb în ce măsură buna funcționare a stabilirii prețului uh, cotelor în sistem, într-un sistem cum este ETS pot ajuta piața să oferă o mai bună conștientizare a riscului și prețuri mai corecte ale activelor în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc că ați adus în discuție această chestiune. În ceea ce privește riscul imediat, n-am să revin la răspunsul dat anterior. E vorba în principal de sectorul asigurărilor Probabil cunoașteți aceste date statistice. Știți că fenomenele atmosferice extreme au crescut de trei ori ca număr din anii 80 încoace. Pagubele provocate au crescut de 5 ori, se ridică la 50 de miliarde de dolari acum pe an. Schimbările, prin urmare, presupun o schimbare la nivelul ordinilor de magnitudine. Ca urmare, s-au schimbat și politicile de calcul pentru asiguratori. Aici este, în principal, uh, uh, manifestarea numărul 1 a acestui risc. Chestiunea este cunoscută, stârnește îngrijorări. Da, <clears throat> această înțelegere a situației se combină cu lipsa de informații suficiente pentru a gestiona chestiunea, dacă ești, de exemplu, investitor este foarte, foarte greu dacă gestionezi un portofoliu foarte diversificat, să te diversifici în așa fel încât să elimini complet riscul presupus de emisiile de carbon și să aloci acest uh, portofoliu unor uh, firme, de exemplu, care ar avea oportunități sporite de a-și reduce amprenta de carbon. Ar vrea ar, mulți investitori să facă acest lucru, însă ei nu dețin informații suficiente ca să poată lua o astfel de decizie. vorbeați de semnele, indicațiile clare date de guverne. Asta ar fi un avantaj suplimentar dacă am aduce transparența în sectorul privat. Dacă sectorul privat le-ar arăta decidenților politicilor că există o strategie de reducere a amprentei de carbon, de exemplu, care să țină de planurile generale ale unei țări sau nu, sau dacă nu au o astfel de strategie, dacă nu există o astfel de strategie, ceea ce poate fi o decizie luată de conducerea firmei respective, să, să lase chestiunea altora, ă, dacă nu există o, o strategie, sunt consecințe sau nu? Dacă nu au strategie și nu sunt consecințe în materie de evaluare sau acces la capital, Asta ar sugeda o lipsă de credibilitate a cadrului politic general din statul respectiv. Și atunci parlamentele și guvernele ar trebui să știe dacă se impun măsuri sau nu. Dincolo de asta, e posibil ca majoritatea firmelor să aibă o strategie și cele cu strategii bine puse la punct să, să câștige anumite avantaje de pe urma acestui lucru, dar rămâne de văzut cum va funcționa. Însă m-aș opri aici pentru că nu mai avem nici nu, nu, foarte mult timp la dispoziție și nici nu ține neapărat de domeniul această chestiune privind de, uh, comerțul cu cote de emisie. Uh, Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule guvernator, două întrebări pentru dumneavoastră. Prima, se referă la o idee deosebit de interesantă menționată dumneavoastră în introducere. E vorba de acest dynamic leverage ratio. Am citit uh, discursurile dumneavoastră și în calitate de guvernator al Băncii Angliei, pe în decembrie spuneați ne-am uitat la nivelul capitalului. Credem că sistemul financiar e, e aproape de acest nivel. Acum, în cealaltă capacitate a dumneavoastră, în cea cu care veniți aici, nu considerați că ar fi necesare anumite măsuri pentru a stabiliza sistemul în plus și cum ar putea fi incluse acestea în legislația europeană? Asta ar fi prima întrebare. A doua e mai curând, puțin mai politică, se referă la TELAC. În Bruxelles sunt unii care speră că acesta va, se va substitui emralului și unei legi pe care o pregătim noi și care se referă la reforma structurală. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Cum ne putem asigura că TELAC este un compliment, un, o adăugire care completează acestea și nu le substituie? Mulțumesc! La prima întrebare, în estimarea Comisiei de Politică Financiară a Băncii Angliei, noi am considerat că sistemul este suficient de capitalizat, că suntem aproape de nivelul dorit. Vorbeam de Regatul Unit. Mai puțin de 1% uh, era încă problematic uitându-ne la experiențele anterioare, crize financiare, ce s-a întâmplat. Apoi ne-am uitat și la anumite elemente din sistem. În primul rând, un TELAC sau un EMRAL credibil, capacitatea de absorbție a pierderilor care decurge din acestea, care duce la disciplinarea instituțiilor de pe piață și presupune structuri mai stabile. Apoi, utilizarea tamponului contraciclic. Dacă îl doream dacă îl doream să fie eficient, trebuia să fie măsuri și garanții identice cu cele pentru mecanismele echivalente. Am încercat prin mare realizarea unei structuri de capital mai coerente, dar în același timp mai eficiente. Dacă n-am fi avut acest tampon contraciclic, ciclic, ne bazam pe capital suplimentar compensând deficiențele posibile prin adăugirea de capital suplimentar. Și atunci nu mai era vorba de TELAC și EMRAL, ci de capacitatea de absorbție a pierderilor, materie de capital. Apoi, ideea era să ne asigurăm că stimulentele relative cresc odată cu creșterea elementului tampon. Să vă dau un exemplu din Regatul Unit. Modelul standardizat pentru imobiliare era 35%. Pentru că dacă o bancă, de exemplu, e sistemică sau din cauza tamponului contraciclic, am ridicat capitalul în funcție de elementul de risc. Dacă am fi păstrat această rație de leverage la nivel constant, exista un risc suplimentar decurgând din model sau din specificitatea acesteia. Dacă ridicam cu 35 pentru fiecare punct suplimentar din tăpunul sistemic sau contraciclic, atunci uh, relația relativă se păstrează. Asta era ideea. Nu deplasam stimulentele dintr-o categorie la o categorie în alta, ci le adăugam în sistem. Și la ultima întrebare. Dacă ne uităm la elementele din BRD, capacitatea de absorpție a pierderilor de una singură e necesară, dar nu e suficientă. Pentru aceste instituții, mai ales cele mari și foarte complexe, e nevoie de reforme structurale. E nevoie de mecanisme care să permită refacerea funcționării unei instituții și acestea trebuie să existe, dar se pot face în, cu metode diferite în diferitele jurisdicții. Însă ideea e că este o necesitate. La nivelul CSF-ului, aceste demersuri presupun un proces standard celelalte autorități la nivel mondial nu iau în calcul volumul de capital, ci la planul de soluționare și dacă acesta este credibil. Și asta e necesar și pentru o instituție care operează la nivel național, la fel cum este necesar pentru una care operează la nivel global. Siegfried Mureșan trei scurte întrebări din partea mea. În primul rând, în ceea ce privește piața imobiliară și întâlnirea din septembrie, spuneți că o să discutați acolo ce s-a întâmplat în sectorul imobiliar, că se vor face mai multe la CRS în lunile ce vin și rezultatele vor fi publicate. Întrebarea însă e următoarea. Au existat uh, fenomene îngrijorătoare pe piața imobiliară din Europa, mai ales dacă ne gândim la dobânzile scăzute în prezent și la lipsa de acțiuni macroprudențiale în tranzacțiile imobiliare cu caracter comercial. În al doilea rând, în ceea ce privește această uh, ușurare cantitativă, în corelație cu cerințele macroprudențiale. Ușurarea cantitativă a fost menită să stimuleze împrumuturile, să reducă riscul de rate prea scăzute a dobânzilor, însă s-a spus că aceasta subminează într-o oarecare măsură demersul de ușurare cantitativă. Întrebarea mea este cât de bine funcționează aceste instrumente împreună și există un efect combinat care să aducă un plus de stabilitate în sistemul financiar și, în al treilea rând, foarte pe scurt, în ultimul dialog cu domnul Draghi, dânsul ne-a spus că există un nivel satisfăcător adică la care statele membre își constituie sistemul de reglementare, cu excepția a trei state, Spania, Italia și România, și a spus că CRS-ul face un apel la aceste trei țări, ne-a spus în septembrie, să facă progrese pe calea consolidării bazei juridice naționale. Ne-ați putea spune ceva mai mult în acest sens? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește riscul macroprudențial pe piețele imobiliare din Uniunea Europeană, știți că elementele de risc diferă de la o piață la alta. Pe anumite piețe, autoritățile deja au întreprins măsuri cu caracter macroprudențial. Regatul Unit ar fi un exemplu în acest sens. Comisia de Politică Financiară a luat măsuri pentru a limita acordarea de împrumuturi. Am introdus o rata dobânzilor minime, minimă. Au existat o serie de măsuri care nu sunt macroprudențiale, dar sunt semnificative, luate de alte instituții, toate menite a stimula achizițiile și a dinamiza piața. Banca Angliei și agenția noastră prudențială evaluează evoluțiile pe piață pentru a se asigura că standardele sunt respectate, că situația nu scapă de sub control. Să revin. Regatul Unit este un exemplu de jurisdicție unde s-au luat măsuri Și e bine ca cerful să facă o analiză în acest sens și o să facem un comentariu în acest sens în lunile ce vin. În ceea ce privește tranzacțiile imobiliare, imobiliare comerciale, în regatul unii cel puțin, nivelul de lichidități din sistem a înregistrat o serie de dezechilibre, au intrat foarte multe active străine pe piață. Ne uităm la ce se întâmplă pe piețele care sunt pe elemente care sunt cotate la bursă, să vedem că nu funcționează cumva ca un canal de, amplifica, de amplificare a acestor efecte. Însă, din perspectiva CRS, această monitorizare e logică. Ușurare cantitativă sau politică monetară convențională, relația între cele două. În general, politica macroprudențială, în opinia mea, poate fi complementară politicii monetare. Se poate referi la anumite elemente specifice de risc, de pe piața imobiliară, cum spunea și noastră, și ne putem asigura că, această, că politica monetară își face meseria, ținta rate de inflație. Banca Centrală Europeană sub 2%, 2% la Banca Angliei. În general, asta face politica macroprudențială. Important este că autoritățile monetare înțeleg care este impactul posibil al acestor măsuri asupra economiei și inflației în ultimă instanță. Vor exista situații în care politica monetară și cea macroprudențială ar putea să bată cam cap, dar deocamdată lucrurile nu sunt acolo. În ceea ce privește constituirea cadrului juridic pentru macroprudențial, avem întâlnirea CRS-ului în cursul lunii și chestiunea va fi discutată. Însă n-am să mă refer la țările menționate noastră. Mulțumesc, doamna Dodds. Am făcut trimiteri la câteva dintre discursurile dumneavoastră. Mie mi-a plăcut cel de la Teatrul Sheldonian, care e în orașul meu. Dar nu de asta mi-a plăcut, pentru că spuneați că Regatul Unit a fost unul dintre principalii beneficiari a celor patru libertăți eh, ale Uniunii Europene. V-ați concentrat în acel discurs pe modul în care încercarea Regatului Unit de a pune pe picioare un mecanism prudențial e similar cu cel din Uniunea Europeană. Nu v-ați referit la separarea băncilor dar acum că sunteți prezent, v-aș întreba următoarea. Știți că au existat critici la adresa acestor măsuri de separare a bancilor. În loc de izolare, practic se recurge acum la tot felul de practici care să eludeze aceste limitări. Ce părere aveți despre această încercare britanică și europeană de a separa lucruri cu publicul de activitatea de investiții? Și, după cum spuneau și domnii Niedermayer și Lambert, dumneavoastră ați răspuns din perspectiva dumneavoastră, din perspectiva CSF. Însă, din perspectiva CRS, nu ar fi logic să susțineți ideea unor standarde cu forță obligatorie mai puternice, pentru că există mecanisme europene care să presupună raportarea pe standardele de mediu, pe standardele sociale. Dumneavoastră ați vorbit mult despre acest mecanism de răsplată și recompensă, relația cu riscurile asumate, însă problema acum nu ține doar de bonusurile asociate cu risc și recompensă, ci și salariile, remunerele propriu-zise trebuie uh, recompensate persoanele respectivă, Ați sprijinit, de exemplu, ideea de stay on pay. Să ne asigurăm că aceste răspunderi sunt remunerate corespunzător. Uh, mulțumesc. În, în ceea ce privește a doua întrebare, o să vă încep cu ea, uh, care este mai degrabă o întrebare legată de proces și nu încerc să o evit. Cred că am făcut referire la acest lucru în prezentare. CRS se va ocupa de această chestiune în planul de lucru pe 2016, deci va analiza riscurile aferente tranziției către o economie nepoluantă. Eu uh, și sunt de părere și sunt uh, convins că și președintele Draghi se va simți mai bine în momentul în care va avea această analiză care va oferi uh, o perspectivă asupra chestiunilor legislative. Vreau să vă spun totuși că este o prioritate și va fi avută în vedere. În ceea ce privește uh, Uh, salariile bancare. Vreau să vă prezint o abordare, perspectivă diferită, fiindcă și perspectiva diferită este importantă, fiindcă uh, ceea ce reprezentau primele, deci uh, bani oferiți la sfârșitul anului pentru activitatea anuală de pe parcursul anului și, și bani pe care păstra persoana, indiferit dacă pe Um, declarația contabilă avea un risc de 40 de ani sau dacă erau implicați uh, într-un, într-un proces, uh, într-o, într-un proces de uh, probleme disciplinare, nu i se lua înapoi prima. Iar uh, ce s-a schimbat în momentul în care se aplică legislația europeană este că primele că din prime se oprește un procent și aceste prime, acest procent uh, este mm, eliberat numai dacă nu dacă comportamentul se schimbă. Deci acesta este pentru a, pentru a putea stimula și încuraja o mai bună o mai bună, un mai bun comportament, uh, trebuie să se mărească acest procent, dar aceasta nu este o primă cum erau primele în anii 80, deci bani lichizi. Deci, la nivel prudențial și de uh, comportament uh, necorespunzător încercarea este să se rețină un procent mai mare din primele anuale pentru, pentru ca acesta să fie un stimulant pentru un comportament potrivit. Și la nivelul legislației care a fost pusă în aplicare am observat că compensarea a rămas la fel, a crescut foarte puțin, dar proporția uh, pe care de, dar procentul comportamentelor, comportamentelor de risc uh, nepotrivită a scăzut. În ceea ce privește ring fencing-ul, consider într-adevăr că această abordare britanică este um, aceea de a controla uh, sistemul bancar pe care îl folosim cu toții, fie că te afli la Oxford, Londra și mai departe, uh, pe internet sau uh, fizic la nivelul indivizilor și firmelor. Și uh, aceasta, aici se folosește măsura de asigurare acest ring fencing cu o capitalizare mai mare decât uh, restul sistemului bancar. Ei au o răspundere și un um, comitet director separat, iar întreaga uh, um, strategie de asigurare, de ring fencing, este să ne asigurăm că această bancă, indiferent de această bancă asigurată, indiferent ce se întâmplă pe piața bancară, va, își va continua tranzacțiile, va rămâne operațională în weekendul, săptămâna, luna, anul viitor și noi uh, aplicăm uh, cu multă hotărâre această lege. Uh, nu vreau să fac o comparație aici cu o discuție care are loc la nivel european și care nu ar face decât să dea apă la moară la comentariile care ar sprijini comentariul de mai devreme și anume că capitalul nu este suficient pentru a asigura uh, solvabilitatea, trebuie să existe și o strategie de rezoluție care să mm, însoțească această măsură. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii extrem de utile pentru noi și activitatea noastră. Am avut un schimb de păreri foarte interesant și vă mulțumim. Așteptăm cu nerăbdare să mai discutăm și pe viitor, să avem un schimb de păreri și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Well, dear colleagues, uh, let's move to... Stimați colegi, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Schimb de păreri cu domnul Walter Radermacher, director, director general la Eurostat. Vă mulțumesc pentru prezență. Ne bucurăm foarte mult că putem uh, începe în mod oficial uh, dialogul oficial regulat pe chestiuni statistice între uh, Parlament, Comisie și, Eurost, și Comisia Eurostat pentru a asigura o supraveghere potrivită a activităților Comisiei pentru a ne îmbunătăți capacitatea de a avea statistici fiabile și bune care se reprezintă un instrument important al activităților noastre. Avem în derulare dialoguri tripartite legislative, unul a aproape a fost terminat. Mai există o chestiune restantă care sperăm că va fi rezolvată și vom mai reveni asupra ei. Altele au fost demarate și, după cum știți, există dosare care au fost blocate în altă uh, ramură legislativă a Uniunii Europene, dar uh, acesta fiind spus este o bucurie să avem acest schimb de păreri cu dumneavoastră. Uh, Așa cum se cuvine, dau cuvântul mai întâi domnului Radermacher, după care vom avea un, um, o perioadă de întrebări și răspunsuri ce voi da cuvântul în sală. Aveți cuvântul, cuvântul domnule Radermacher. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră într-o, cu o ocazie foarte importantă pentru statisticile europene și uh, vreau să vă spun că astăzi, așa cum a spus domnul președinte, am demarat oficial dialogul oficial uh, regulat privind chestiunile statistice. Acum un an fix am avut dialogul tripartit. Deci uh, putem spune că anul trecut am avut un dialog tripartit de ziua Sfântului Nicolae și iată, iată astăzi avem dialogul. Am înregistrat progres, putem spune. Uh, Uh, între Eurostat, ca autoritatea statistică a Uniunii Europene și Parlamentul European. Mulți dintre dumneavoastră își amintesc negocierile intense care ne-au adus până aici. Ne-a luat 2-3 ani să ajungem aici și mai ales dumneavoastră, domnule președinte, și domnul Baie, pe care nu l-am zărit încă. Uh, Uh, dumneavoastră ați avut o contribuție importantă pentru a ajunge la un rezultat uh, bun și pentru a încununa cu succes acele negocieri foarte importante în ceea ce privește guvernanța statisticilor europene. Reforma regulamentului 223 privind statisticile europene care a intrat în vigoare în mai anul curent înseamnă un pas înainte și un angajament comun în ceea ce privește guvernanța statisticilor europene. Standarde înalte, comune, în ceea ce privește independența, răspunderea și transparența devin acum regula pentru toți actorii statistici. Cu această revizuire, pe baza, în ceea ce privește uh, um, regulamentul 223, am pus la punct un sistem care concretizează articolul 338 al tratatului. S-ar putea spune că acesta este sistemul care asigură cea mai bună coordonare și cooperare între autoritățile statistice la nivel național cât și european. Această guvernanță consolidată, consolidată pune Eurostatul și Guvernul General într-un centru, în vârful sistemului statistic european, cu noi competențe și prerogative și înlăznește un dialog permanent cu Comisia Econ, care este interlocutorul politic în cadrul Parlamentului European, care se ocupă de controlul general al politicilor de statistică europeană. Vreau să vă spun că această structură este mm, simplă și foarte uh, puternică în cadrul rolurilor sale și este importantă pentru garantarea eficienței transparenței și răspunderii pe care ne dorim cu toții. Trebuie acum să aducem această guvernanță nouă, simplificată în practicile noastre zilnice. Acolo unde e nevoie, legislația statisticilor uh, din domeniu va trebui să fie și ea armonizată cu această structură. De la ultimul schimb de păreri cu Parlamentul din mai 2013, am continuat eforturile și inițiativele demarate pentru a garanta calitatea statisticilor oficiale ale Uniunii Europene și pentru a moderniza modul de generare a statisticilor de către sistemul multe de statistici europene. Vreau să vă spun că eforturile făcute, iată, dau roade. Vă, uh, vreau să vă prezint uh, trei chestiuni, mai ales. În primul rând, uh, episodul grecesc din 2009 e vorba de al doilea. A, acesta a cauzat probleme de reputație în ceea ce privește fiabilitatea percepută a, stati- a statisticilor europene. O problemă de reputație într-un stat membru s-a răspândit în afara frontierelor și risca să dăuneze credibilității statisticilor oficiale la nivelul întregului sistem european. Acesta este un exemplu foarte bun al efectului de contagiere, efectului de extingere care poate avea uh, loc datorită integrării din ce în ce mai strânse în Uniunea Europeană. Reformele juridice din 2010 și uh, sprijinul tehnic oferit uh, grecilor de către uh, de către Elstat, biroul statistic din Grecia, de, oferit de către Eurostat, au îmbunătățit uh, fiabilitatea statisticilor uh, din Grecia și ale guvernului grecesc. Noi, noi fără uh, rezerve, nu am avut rezerve privind datele statistice din Grecia din 2010, dar situația la fața locului este în continuare grea și deciziile cheie de la nivelul autorităților politice sunt necesare pentru a consolida progresul înregistrat de până acum, mai ales numirea noului director al Biroului de Statistici și punerea în aplicare a legislației revizuite privind statisticile se fac necesare de dezbaterea politică rămâne însă nedrept de agresivă și, ne, și este greu să recăpătăm încrederea opiniei publice în ceea ce privește statisticile uh, naționale și în ceea ce privește eforturile făcute până acum. Această experiență este foarte greitoare în ceea ce privește uh, rolul pe care îl joacă mass media și autoritățile naționale, rol cheie în ceea ce privește consolidarea încrederii opiniei publice pe care transparența și pentru care transparența și independența trebuie să, re- să rămână principii de respectat. În al doilea doilea rând, pachetul celor șase măsuri din 2011, acesta a dat Comisiei și Eurostatului un mandat foarte clar de control mai strict uh, pentru uh, datele de statistici naționale și uh, a oferit prerogative de aproape asimilarea auditului și posibilitatea de a impune sancțiuni. Atunci s-a declarat că atât mandatul și noile prerogative vor fi exercitate cu, atât cu um, uh, respectând justificările, proporționalitatea și transparența pentru a preîntâmpina astfel repetarea astfel, acestor uh, situații. Recent am hotărât să activăm aceste prerogative pentru prima dată. Am uh, detectat o oarecare reportare neadecvată în datele de sănătate dintr-un guvern regional din Spania, din Valencia. Și am conchis că această raportare defectoasă era limitată, chiar dacă se repetase de-a lungul timpului. O colaborare strânsă cu autoritățile statistice spaniole a dus la rezolvarea rapidă a acestei raportări defectuoase. Noi am propus restricționarea accesului la sancțiuni pentru la o sumă uh, redusă și uh, Consiliul a aprobat această abordare, ceea ce dovedește că uh, angajamentul serios al Comisiei în ceea ce privește mandatul politic din, um, este partajat și acceptat de toate părțile. Noi ne-am urmat strategia de modernizare a structurii juridice și metodelor de producere a, sistem, de producere a sistemului statistic. Ne-am simplificat metodele de lucru pentru a reduce uh, uh povara răspuns, răspunsurilor și am încercat să evităm Uh, suprapunerea, să folosim sinergiile și să oferim acolo unde este nevoie flexibilitate. Mai multe propuneri juridice anul viitor au ca scop să modernizeze arhitectura juridică a statisticilor la nivelul mediului de afaceri, la nivel social și agricol vom pune în aplicare programul REFIT pe care Parlamentul și Comisia doresc să îl aplice cu mult angajament. Vom aplica strategia pe care am anunțat-o în comunicarea noastră Mm, măsurile de producție ale statisticilor europene o viziune pentru noul deceniu din 2009. Iar uh, această strategie a fost uh, pusă pe picioare și s-a transformat în viziunea ISS 2020. Am pus deja în mișcare un program ambițios pentru uh, metode de răspândire în ceea ce privește datele de statistici care vor duce la schimbări sistemice și va fi o situație uh, pe care, de pe urma căreia vor avea de câștigat uh, toate părțile implicate și astfel res, uh, mm, penuria resurselor va fi parțial rezolvată. Stimați membri, așa cum v-am spus mai devreme, succesul reformelor și al politicilor depinde de aplicarea lor și, hotăr- și hotărârea lor cu sprijin politic și cu multă hotărâre pe teren. La ora actuală există dosare importante care își așteaptă acordul pe masa negocierilor. Așa cum a spus și domnul președinte, revizuirea uh, indexului armonizat uh, al prețurilor la consum, revizuirea uh, regulamentul privind bilanțul de plăți, BOP, și propunerea unui nou cadru de um, asigurare a calității cu privire la, la procedura uh, dezechilibrelor macroeconomice. Aceste dosare se referă la elemente importante din punct de vedere statistic și care însă nu necesită transformări foarte mari. Uh, nu este uh, nevoie și nu, este, nu există maturitatea politică la acest nivel, este la această etapă, este nevoie de simplificarea guvernanței în conformitate cu regulamentul 223, alinindu-ne la instrumentele legislației secundare prevăzute în tratate. Se desfășoară negocieri la ora actuală și sunt convins că se va ajunge la compromisuri în ceea ce privește uh, bilanțul de plăți uh, și alte dosare. Propunerea privind MIPS este mult mai ambițioasă Regulamentul viitor trebuie să fie deschizător de drumuri și să aducă la oaltă eh, sub plafon unic și un eh, subcadru unic de asigurare date care sunt colectate de institutele de statistici naționale alături de cele strânse de băncile centrale europene în unele state membre. Acestea uh, fac negocierile mai complexe și nu mă surprinde rezistența de la Consiliu, unde uh, Eh, negocierile grele de până acum nu au adus mari rezultate. Obiectivul nostru este garant, garantarea uh, asigurării de calitate pentru toți indicatorii din tabelul de marcaj anual, indiferent de producătorii, de furnizori de baze de date la nivel național. Dacă nu putem avea standarde comune și un cadru uh, juridic unic în ceea ce privește datele strânse de băncile centrale europene, întregul exercițiu va uh, suferi la nivel de audit în ceea ce privește răspunderea și transparența. Iar uh, această lacună de audit uh, va varia de la un stat membru la altul și în timp va, decizie, va, va depinde de decizii luate de autoritățile naționale în exercitarea principiului subsidiarității, în ceea ce privește um, atribuirea producției acestor date, iar uh, compromisul va trebui să aducă un echilibru între nevoia de uh, standarde de calitate generale și uh, asigurare proporționată cu uh, dezechilibrele percepute. În al doilea rând, specificitățile și respectul principiului subsidiarității. Eu am un contact strâns cu colegii de la BCE, încercând să găsim cele mai bune aranjamente pentru ca aceste trei obiective să fie compatibile între ele. Și sper că aceștia vor avea un angajament ridicat în ceea ce privește transparența și răspunderea care să fie la nivelul uh, celor cerute pentru datele uh, MIP, astfel încât uh, toate datele să fie de, de folos tuturor. Vreau să vă spun că la primul schimb de păreri informal cu Comisia dumneavoastră în 2012 am atras atenția asupra modului rapid în care evoluează uh, contextul uh, la care trebuie să adapteze biroul, birourile naționale de statistici. Uh, sistemul uh, de producție partajată trebuie să evolueze pentru a face față provocărilor și nevoilor uh, din ce în ce mai mari la nivelul cetățenilor și politicienilor. Acest sistem de parteneriat este foarte uh, afectat, este nevoie de uh, date fiabile oficiale. Acestea se răspândesc încercând să ofere informații necesare unor dezbate la nivel înalt ca și uh, situațiilor și provocărilor cu care se confruntă Europa la nivel social, economic și așa mai departe. La nivel european, Biroul Național de Statistici uh, sunt împovărate de resurse insuficiente și eh, e nevoie de o coordonare la nivel național și se face presiune pentru a reduce presiunea asupra respondenților. Iar în cele din urmă am învățat cu toții cât de important este să existe o analiză a politicilor în care să folosească eh, date statistice fiabile. Sistemul European de Statistică este unul al parteneriatului puternic și este un sistem care are un singur scop, acela de a oferi o infrastructură a informațiilor solide care să fie la dispoziția tuturor cetățenilor europeni, tuturor decizionarilor, mediului de afaceri și cercetătorilor. Această um, comoară de informații este foarte importantă pentru societatea informatică, mai ales în această perioadă a revoluției informații, dar, nu, dar trebuie în continuare să consolidăm acest sistem vă aduc în atenție două aspecte importante, dacă îmi permiteți să mai continu un minut. În primul rând, trebuie să se, ca nevoile statistice și mijloace statistice trebuie să fie avute în vedere în, care, în momentul în care discutați despre reforme la guvernanța economice, iar um, Uniunea Economică și Monetară poate, folos, poate funcționa cum trebuie numai dacă are uh, informații statistice de calitate și fiabile. În al doilea rând, e nevoie de un sistem politic pe care care să se bazeze pe sprijinul oferit statisticilor europene în funcție de nevoi. Eu mă aștept că colegiul va adopta o propunere în următoarele luni pentru a extinde cadrul în care funcționăm noi, iar um, program, și, și programele statistice pentru perioada 2018-2020. Această propunere va armoniza ne va armoniza cu programele cadrului financiar multianual. Această propunere va oferi și o alocare financiară această idee a statisticilor de calitate, care reprezintă o investiție necesară, bineînțeles, este o idee pe care o împărtășiți dumneavoastră și a fost repetată în avizul dumneavoastră privind pro, prin proiectul de buget pe 2016 și mă bazez pe dumneavoastră pentru a ne susține în uh, aceste demersuri. Domnule, domnule președinte, stimați membri, Statisticile europene sunt, trebuie să fie coloana vertebrală a procesului decizionar în, în Uniunea Europeană. E nevoie de reforme profunde, dar acestea au nevoie și de reforme omologe la nivelul statisticilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Rademacher, pentru discursul dumneavoastră um, cuprinzător. Bineînțeles că Parlamentul și Comisia noastră este de acord cu ideea că uh, statisticile de înaltă calitate sunt o investiție și nu costuri și astfel ne comportăm în consecință. Dăm acum uh, cuvântul în sală. Domnul Burherbalz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Rademacher, mă bucur că vă aflați din nou printre noi. Aș avea două întrebări. Mai întâi, Revin la ceea ce v-am spus anul trecut. Vă amintiți probabil de această întrebare chiar. Data trecută când ați venit aici, eh, m-am întrebat în ce măsură autoritățile statistice naționale pot fi autonome de influențele politice. Ne puteți spune dacă între timp situația s-a ameliorat, după părerea dumneavoastră? Și o a doua întrebare. În legătură cu criza datoriilor statelor suverane. Um, s-a vorbit recent de așa numitele imprecizii statistice, ca să fim politicoși. Um, au fost vizate o serie de țări despre care am tot discutat anul acesta. Întrebarea mea este următoarea. Aveți impresia că statisticile în ceea ce privește veniturile și cheltuielilor statelor s-au ameliorat, sunt acum corecte și aș dori să știu dacă aceste informații sunt suficient de fiabile pentru a putea fi um, corelate cu competitivitatea și capacitatea de a se îndătura unui stat membru. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, voi continua să vorbesc în limba engleză chiar dacă știu că apreciați atunci când vorbesc germană. Voi începe cu a doua întrebare. Calitatea statisticilor uh, privind finanțele publice din statele membre. Calitatea statisticilor s-a ameliorat continuu în ultimii ani. S-a analizat detalii împreună cu autoritățile de control și autoritățile statistice din statele membre. Și, ca dovadă a um, acestui proces, um, este, fazul că, este faptul că imediat ce am constatat slăviciuni, de exemplu în cazul uh, Spaniei, al Valenției, imediat s a pus în aplicare anumite măsuri sau chiar s-a tras semnalul de alarmă preventiv. Deci, statisticile uh, privind bugetele publice sunt sunt controlate printr-un mecanism uh, intens uh, de la Eurostat și de autoritățile naționale de statistice. Un pas în plus ar fi introducerea standardelor de contabilitate europene la, în uh, finanțele publice EPSA. Astfel, de la început, în fiecare oraș, în fiecare insulă, în fiecare spital, indiferent unde, statele membre ar fi obligate să folosească un anumit standard în contabilitatea în sectorul public. Astfel, s-a oferit un nivel de comparabilitate pe care nu îl putem asigura încă astăzi. Deci, noi putem analiza contractele mai mari, programele de investiții mai mari și așa mai departe, dar nu putem să intrăm în detalii, să mergem pe fiecare insulă să vedem exact cum arată finanțele publice. Ne-ați cerut să ameliorăm situația. Ați uh, citit cu siguranță rapoartele de, de atunci. Avansăm pe drumul cel bun și până în 2020, când va avea loc prima fază voluntară, vom putea face progrese prin introducerea de standarde comune în contabilitatea din sectorul public în întreaga Uniune Europeană. În ceea ce privește influența politică asupra organelor naționale de, statistice, de statistică, ați văzut evaluarea între um, organe uh, similare. Am făcut-o nu doar între statele Uniunii Europene, ci și cu statele din spațiul economic european, cum ar fi Islanda. Și am este un exercițiu transparent și unic. La nivel global, nu veți găsi nicăieri un mecanism de control comparabil pentru a preveni influența politică asupra uh, celor mai bune statistici posibile. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Eliza Ferreira. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Domnule Rademacher. ne bucurăm că vă aflați printre noi. Ați făcut referire la cazul Greciei. Dar când această comisie a pus întrebarea domnului Almunia de acest lucru, a spus că în 2004-2005 a abordat problema calității statisticilor din Grecia, dar acesta a fost pentru el singura posibilitate de a o face. Pentru că din cauza um, influenței politice s-a oprit aici. Credeți că acum puteți să faceți această evaluare amănunțită a calității statisticilor? În al doilea rând, când uh, reprezentanții acestei comisia a fost la, în vizită la Goldman Sachs în 2009 sau 2010, ne-au spus că ceea ce au făcut în cazul datoriei Greciei, au făcut-o și cu alte state membre, inclusiv um, cu datoria unor state foarte puternice. Ne puteți asigura că aveți capacitatea și independență necesară pentru a aborda nu doar cazul Greciei sau al Spaniei, ci și ci că controlați și uh, țările cele mai mari și mai puternice, la fel. În ceea ce privește procedura de dezechilibru economic, uh, eu am fost raportor pentru acest raport aici la Parlament și o preocupare a mea a fost faptul că scopul acestui exercițiu de stabilire a dezechilibrelor excesive a fost tocmai să înțelegem cum funcționează Uniunea Europeană, um, cum funcționează economiile din Uniunea Europeană și cum reacționează variabilele economice la piața internă și la regulile uniforme. De aceea am dorit să stabilim um, un um, un sistem uh, cu, cu standarde, dar între timp sensul acestuia s-a pierdut. Ne puteți asigura că consecințele și funcționarea întregului sistem în care situația din statele membre este atât de dependentă de celelalte, nu trebuie oare reevaluate statisticile și indicatorii folosiți? Apoi, informați statele membre de nevoia de a proteja și Comisia de asemenea, bineînțeles, reprezentată aici, atunci când recomandați reforme structurale și reduceri bugetare, de a se asigura că anumite elemente ale administrației publice vor putea fi protejate și cele care se ocupă de statistici fac parte din acestea, pentru că dacă nu, dacă se reduce calitatea consiliilor de statistici din statele membre, cu siguranță va fi greu să obțineți informații uh, credibile. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. În ordine. Dacă avem suficiente prerogative pentru a preveni ceea ce s-a întâmplat în 2004, de la se întâmpla din nou. Da, tehnic, din punct de vedere juridic, da, din punct de vedere politic, nu. În Grecia este evident că am folosit toate prerogativele pe care le dețineam în 2010, în august, când legislația care nu a fost aplicată în 2005 um, a fost oprită. Putem acum să mergem în statele membre și să spunem dorim să vă vedem foile de bilanț. Atunci nu puteam să o facem, dar acest lucru funcționează doar dacă avem pe teren, uh, parteneri uh, pe care să putem conta. Acest lucru s-a întâmplat în cazul Greciei um, cu președintele care ajungea la sfârșitul mandatului în iulie. Știți că acum este acuzat de faptul că a calculat greșit datele. Deci avem nevoie de interlocutori care să permită acest lucru și avem nevoie și de o cultură care să nu fie ostilă statisticilor în statul membru respectiv. Și dacă ne confruntăm cu situația în care nu se crede, oamenii nu cred că statisticile pot fi neutre, atunci aceasta este o adevărată o problemă. Eu nu pot să rezolv aici la Eurostat această problemă. Noi putem să rezolvăm problemele tehnice, da, dacă există climatul politic necesar ca să ne putem face treaba. Apoi, la Goldman Sachs am participat și eu la audiere și s-a vorbit despre swap-uri, swap din Grecia și din alte țări. Cred că pentru acestea am rezolvat problema și au rezolvat toate statele membre. Pentru că avem o metodă acum de înregistrare a swap-urilor. Deci, dacă apare un nou instrument în sectorul financiar, imediat cădem de acord cu statele membre în legătură cu procedurile standard uh, pentru a ține cont de swap-ul respectiv. Dar, bineînțeles, uh, întotdeauna um, ținem pasul cu noile idei din sectorul financiare. Acum, uh, legătura cu indicatorii cheie și statisticile care stau la, bază, a, la baza acestora. Uh, avem regulamentul privind statisticile, un dosar de care s-a ocupat Parlamentul în mandatul trecut. Se analizează acolo indicatorii cheie, deci vârful icebergului, putem spune, în ideea că dacă controlăm calitatea acestor indicatori de la nivel înalt, vom avem și un control uh, indirect asupra statisticilor care stau la baza lor. Dar nu putem garanta același nivel de calitate pentru 250 de statistici, de, de produse statistice. Avem uh, produse cum ar fi statistici pentru acvacultură, pentru stridii și trebuie să segmentăm nivelurile de calitate și dacă spunem pentru aceste statistici avem nevoie de statistici de cea mai bună calitate, atunci aceasta va fi dogma noastră. Dar nu întotdeauna așa arată situația. Dar, în acest caz, indicatorii cheie trebuie să fie complet controlați de noi. Apoi, în ceea ce privește resursele, și voi încheia curând și la nivel național, statisticile trebuie să fie văzute ca o investiție. Are cum cuvântul Stanislav Buduc. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny panie dyrektorze, chciałbym zadać pytanie dotyczące Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, doresc să pun o întrebare în legătură cu balanța de plăți. Un text legislativ negociat în momentul de față la trilog. Știu că anumite lucruri încă nu sunt rezolvate. Mai întâi, în ceea ce privește statisticile privind investițiile străine directe în contextul, în ceea ce privește pe beneficiarii finali. Cum putem înțelege aceste tranzacții? Pentru că știu că anumite state membre în momentul de față nu um, strâng astfel de date. Probabil că în ceea ce privește investițiile străine directe trebuie să facem anumite eforturi. Care ar putea fi un, carte, un calendar realist? Când trebuie toate statele membre să înceapă să colecteze aceste date? Și care ar fi principala barieră în calea adunării acestor statistici privind investițiile străine directe sau alte tipuri de investiții străine? Care se concentrează, după cum am spus, pe beneficiarul final. Și o a doua întrebare diferența între tranzacții legate de investițiile străine și așa numitele investiții Greenfield și așa numitele investiții um, tranzacții um, de preluare, de takeover. Credeți um, că comunicarea completă a acestor date poate să pună probleme în anumitor state membre mai mici în care aceste investiții străine directe sunt în cantitate mai mică și poate în anumite state membre um, nu se comunică toate aceste informații tocmai din cauza acestui motiv. Mulțumesc! Okay, and um, thank you very much for the uh, questions. I think... Mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare, Răspunsul este că anchetăm în momentul de față pe lângă statele membre. Dorim să încercăm să vedem cum, uh, prin, cu ajutorul unor studii pilot, putem rezolva tocmai problema pe care ați menționat-o. Și, în general, se consideră că trebuie să se ajungă la rezultatele necesare pentru ca în 2018 să vă putem propune un răspuns corect din punct de vedere te- uh, metodologic și tehnic. Aș dori să fac uh, distinție între cele două tipuri de tranzacții pe care le-ați menționat. Pentru tranzacțiile de tip Greenfield, Încă standardele nu sunt clare la nivel internațional, astfel prin studiile pilot va trebui să uh, explorăm problema alături de partenerii mondiali. După cum știți, uh, plățile se bazează pe un standard uh, de la FMI. Uniunea Europeană, bineînțeles, trebuie să-și bazeze standardele tehnice pe cooperarea internațională. Deci trebuie să cădem de acord cu toate statele membre, inclusiv cu cele care au dificultăți în a face măsurători, dar să ajungem uh, la o, să găsim o soluție și cu partenerii de la Washington. Thank you. de Becker. mulțumesc. Mulțumim, Filip de Becker. Aș avea o serie de chestiuni pentru dumneavoastră. O un element menționat anterior, și anume faptul că în iulie acestui an Comisia a amendat Spania pentru manipularea datelor în Valencia. E o nouă atribuție acordată Comisiei ca parte a pachetului de șase măsuri, dar se bazează și pe analiza dumneavoastră statistică. A fost primul caz de astfel de sancțiuni pentru fraudă statistică. Și întrebarea următoarea. Ce alte instrumente pregătiți în prezent pentru a exista o distinție clară între erorile de contabilitate și fraudă? Există astfel de instrumente? Cum se face astfel de evaluare? Și apoi, unde se trage linia? Cum se face o astfel de evaluare? Și apoi, ce alte țări sau regiuni sunt vizate? Vorbim de state membre la nivel național, însă dacă, dacă te apuci de săpat, observ că e vorba de parteneriate public-privat, modul în care administrațiile locale sau regionale și-au ținut socoterile în trecut și acum sunt examinate mai îndeaproape și rezultatele sigur nu sunt la nivel național, dar vin defalcate pe regiuni, dacă vrei într-adevăr să-ți dai seama de cum merg lucrurile. Și o altă întrebare, pe o temă diferită, care ține de o serie de dezbateri prezente astăzi în statele membre economic, impactul economic al cheltuielor în domeniul sănătății. Există o divergență semnificativă în gestionarea sistemelor de sănătate în statele membre. E foarte greu să colectezi date statistice, dar am senzația, mai ales astăzi, când bugetele sunt supuse la atâtea presiuni, colectarea acestor date ar putea influența procesul politic, procesul decizional în statele membre în materie de cheltuieli în sănătate. Mulțumesc. Eh, ca să vă răspund la prima întrebare, până acum nu am făcut distinția între fraudă și informare eronată, intenționată. Însă asta va trebui într-adevăr să se întâmple atunci când se va impune o astfel de distinție. În cazul Valenciei, procedura aplicată a presupus ajutor și de la OLAF, Serviciul Antifraudă. Noi, statisticienii, nu avem instrumentele procedurale care să ne permită să desfășurăm investigații. Deci noi am operat în baza unei prezumții de fraudă și procedura a fost într-adevăr complexă. Noi ne bazăm pe autoritățile de audit din statele membre. În cazul Valenției, dar și în multe altele, noi primim informațiile dintr-un raport de audit. Și au stat lucrurile în Valencia, unde autoritatea regională de audit, Curtea de Conturi, a criticat comportamentul respectiv, repetate rânduri și de acolo am demarat și noi lucrurile. Am cooperat îndeaproape cu Curtea Europeană de Conturi Curtea Europeană de Conturi cooperează cu omologele naționale și acesta este modul în care am încercat și noi să rezolvăm problema. Cooperare cu auditori și autoritățile de control din statele membre. Acesta este motoul nostru acum. În materie de sănătate și calitatea datelor privind sistemul de sănătate, pot să vă spun că în multe cazuri de raportare eronată, totul a început din sectorul sănătății. Și au stat lucrurile cu Grecia, și au stat lucrurile cu Valencia. Și am văzut și alte cazuri similare. Prin urmare, sectorul sănătății este cel mai vulnerabil. Acesta atrage acest gen de probleme. Înțelegem foarte bine acest lucru și de aceea, de fiecare dată când mergem într-un stat membru, cu inspectorii noștri. Ne concentrăm uh, pe sectorul sănătății în principal. Mulțumim. Decizia Consiliului, amendă de 18 milioane, neglijență gravă. Da. Domnul Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Radermacher, bine ați venit în micuța noastră comisie parlamentară. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Una am pus-o la o audiere anterioară, la 4.3, Programul statistic european vorbește de inițiativele Parlamentului, făcând apel la Eurostat să facă mai multe, să ia în calcul contribuția economică uh, în economia socială, să facă mai transparentă. Ne puteți spune ce ați făcut între timp pentru o mai bună consemnare statistică a acestui sector și cum intenționați să îndepliniți această solicitare. Și apoi, una dintre temele mele favorite, excluderea din statistici a parteneriatelor public-privat și tendința din statele membre din cauza restricțiilor din pachetul de șase măsuri tendința de a trece la bugete din umbră. Ați raportat pe marginea acestor uh, bugete în umbră, mai ales în, prin dimensiunea parteneriatului public-privat. Spuneați că în Germania nu există obligații decurgând din parteneriatele public-privat. Asta e imposibil, implauzibil. Autoritățile locale din multe locuri în Germania nici măcar nu știu ce obligații financiare au. Oricine a lucrat în domeniu știe că factorii de, de decizie politică nu cunosc situația și riscurile. Deci la ce nivel ați ajuns uh, folosind arsenalul pe care l aveți împotriva Germaniei? Germania s-a opus ideii de a include această componentă în datele statistice și dacă datele sunt implauzibile pentru Germania, cât de bune sunt cele venite din alte țări care nu au proceduri așa de bune ca și cele germane. Deci, cât de plauzibile sunt aceste date atunci, în ultimă instanță, și ce puteți face pentru a ne asigura că avem transparență deplină pentru aceste bugete din umbră. N-are, n-are rost să închizi o portiță ca să deschizi alta. Mulțumesc. Am să încep cu prima întrebare. Într-adevăr, ni, ni se cere să investigăm uh, astfel de sectoare, însă, ca să fiu absolut uh, cinstit, progresele de până acum au fost limitate de resursele existente. Așa că n-am reușit să efectuăm, să înregistrăm progrese concrete pe plan material în acest sens. Ne-am discutat diferitele abordări cu statele membre, însă chestiunea resurselor disponibile la nivelul statelor membre este atât de gravă în prezent încât nici măcar nu putem asigura uh, efectuarea și colectarea datelor statistice pe care le specifică legea ca fiind obligatorii. Catalogul nostru de produse, prin urmare, e supus la presiuni considerabile și dacă ne gândim la lista existentă. Din câte înțeleg, în prezent nu puteți nici să îndepliniți obligațiile de ordin juridic, legal. Asta a spus noastră, e, e, e grav. Și mergem mult dincolo de ce a spus în observațiile introductive. Pentru mine, programul statistic european e o obligație de ordin juridic Dumneavoastră spuneți un lucru extrem de grav acum uh, și trebuie să luăm în serios situația. Eu am spus următoarele. Am, avem metodele care ne-ar permite să facem progrese, însă un obstacol este acela că e nevoie de date statistice neprecizate în detaliu în legislație. E vorba de genul de informații care îți oferi un pilon central. Acestea nu țin de achi, statistic se face pe bază de voluntariat în statele membre. Unele componente lipsesc și în prezent discutăm cu statele membre să vedem ce soluție ar putea fi găsită. În pachetul pe 2016 se va regăsi o propunere de analiză socială, propunere de statistici sociale, și acolo o să apară o serie de componente care se referă tocmai la această problemă. Deci nu am stat cu mâinile în sân, însă nu am ajuns la punctul la care vă putem prezenta rezultate concrete. Însă putem spune că suntem în etapa de elaborare, de dezvoltare a viitoarelor măsuri. Deci de la noi, pentru noi este foarte important să avem sprijinire pentru, sprijin pentru aceste categorii, de exemplu cum ar fi bugetul familiei și așa mai departe, ca să completăm datele statistice pe viitor. Apoi, comparația în materie de înregistrare a parteneriatelor public și privat în Germania, pot să spun că autoritățile germane ne-au spus că toate parteneriatele public și privat sunt luate în calcul. Că toate înseamnă acelea cunoscute la nivel național și la nivelul creditorilor. Pentru a rezolva problema la nivelul administrațiilor locale, după cum spuneam înainte, standardele europene de contabilitate în sectorul public trebuie să fie introduse. Deci, spuneați că cifra germană e eronată pentru că majoritatea acestor parteneri publici privat sunt la nivel municipal. Sunt curios când o să recurgeți la instrumentele pe care le aveți pentru a primi date statistice pertinente de la Germania. Dacă acestea nu se regăsesc, cifra de, raportată zero e falsă. Nu, eu am spus altceva. Eu am spus că am primit o notificare din partea Germaniei care spune că parteneriatele public și privat sunt complet acoperite, se regăsesc, apar în calcule, în statisticile financiare ale guvernului. dacă sunt unele doar la nivel municipal, acestea nu sunt acoperite nu se regăsesc. Sigur, e o portiță, o scăpare. Tom van der Kendelare, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă întreb ceva, dar în olandez am și o întrebare în legătură cu parteneriatele public și public-privat. În Belgia se discută mult modul în care aceste parteneriate public și privat pot face obiect controlului bugetar, o dezbatere de durată, care, iată, are ecouri și în această instituție. Criteriile folosite de Eurostat, care presupun excluderea parteneriatelor public și privat din bugete, sunt suficient de clare. Nu există o discrepanță între ce se face aici și ce se face concret în uh, sector unde cheltuielile sunt defalcate pe ani și nu se regăsesc într-un singur buget. Problema e de aceeași natură și în alte state membre sau doar în, în Belgia avem probleme cu, cu aceste reguli. Să vreau să vă spun în primul rând, să clarific că uh, regulile pe care le aplicăm pentru înregistrarea și contabilizarea PPP-urilor în statele membre sunt regulile care au fost prevăzute prin uh, legislație de către Parlamentul European. Este vorba despre regulamentul privind sistemul de conturi european, ESA, ESA 2010. Iar ESA 2010 este carnetul cu reguli de aur pe care le aplicăm indiferent de ce stat membru este vorba. Pentru Belgia, densitatea PPP-urilor și, eh, greu, și greutățile aferente sunt supraproporționale, să zicem așa. Dar eh, regulile sunt eh, standardele contabile pe care le, normale pe care le aplicăm, ceea ce înseamnă că dacă PPP-urile sunt prevăzute astfel încât riscurile să revină guvernului și dacă de- se ia decizia de către guvern și mai departe, atunci este vorba despre. Uh, atunci guvernul este cel responsabil, așa dictează principiile. Am investit uh, foarte mult timp în uh, oferirea de explicații și îmbunătățirea comunicării în timpul verii. Am avut uh, discuții și cu partenerii belgeni este important să nu uităm că noi suntem abia al doilea nivel de discuții. Noi nu suntem uh, autorități de reglementare. Autoritățile naționale de statistici și Banca Belgiană, Banca Națională Belgiană, sunt uh, primul strat al uh, dialogului, dar bineînțeles noi suntem gata să dăm o mână de ajutor, dar noi suntem în uh, etapa a doua acestei nivelul 2, uh, invi, uh, uh, um, și uh, sperăm că investițiile pe care le facem pentru a se înțelege mai bine principiile noastre vor da roade pentru ca regulile și principiile juridice să fie mai bine înțelese. Mulțumesc, Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Deciziile bazate pe procesul decizionar bazat pe dovezi ne-ar ajuta să, ne, să rezolvăm multe din problemele cu care ne confruntăm, dar problema noastră este să ne vină la timp informațiile. Iar uh, aceasta este o problemă în momentul în care ne uităm la criza refugiaților, de pildă unul dintre principale probleme pe care încercăm să le rezolvăm și e foarte greu să obții informații precise. Estimările europene eh, s-a estimat că au sosit 750.000 de migranți anul acesta. Dar lucrurile nu, sunt, nu sunt clare, fiindcă criteriile sunt folosite sunt persoanele care depun cerere de azil. 750.000, dar sunt foarte multe persoane care nu au depus cerere de azil, dar care au sosit în Europa într-un fel sau altul. Dat fiind uh, importanța politică a corectitudinii informațiilor, cum putem avea un criterii care să ne asigure că informațiile sunt uh, corecte? fiindcă prețul uh, pe care îl plătim în cazul unor informații greșite este foarte mare, fie că uh, se manifestă prin la vot, pentru, în momentul în care alegătorii votează pentru partide extremiste, dar implicațiile și în Marea Britanie, consecințele pot fi simțite și asupra referendumului de rămânere în Uniunea Europeană și putem avea mai multe informații pe tem, uh, scurt și mediu în ceea ce privește consecințele economice asupra refugiaților cu privire la consecințe asupra piața, pieței muncii, bugetelor naționale și sistemelor de asigurări sociale. Și acum o întrebare total diferită. Se spune că statisticile europene sunt publicate fără să se țină cont suficient de diferențele regionale. În Marea Britanie, Există diferențe socioeconomice între Londra și restul țării. Cum se poate ca aceste diferențe regionale să fie mai bine avute în vedere și să se oglindească mai corect în informațiile furnizate de Eurostat? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, această întrebare este una extrem de dificilă, fiindcă, după cum bine știm, chestiunea refugiaților uh, a evoluat în ultimele luni uh, foarte dinamic și noi nu puteam să prevedem așa ceva cu aparatele noastre lente, încete, nu puteam prevede cum trebuie acest lucru. Deci în ceea ce privește situația refugiaților, noi ce vă putem oferi este informații cu privire la migrație, informații solide în privire mobilitatea pieței muncii uh, și refugiații ca parte a informațiilor strânse de Frontex sau alte autorități și în ceea ce privește solicitările de azil. Dar nu vom avea informații actualizate la zi în ceea ce privește numărul uh, azilanților dacă nu avem informațiile necesare. Deci, uh, cred că Chiar dacă am putea spune acum că, că la nivel trimestrial, cu, deci, cu o întârziere de trei luni, avem date oficiale, dacă am putea spune acest lucru deja, ar fi o aproximare excelentă într-o astfel de situație. Acum, în ceea ce privește consecințele economice pe piața muncii și așa mai departe, ei bine, aici cooperăm îndeaproape cu eh, DG Ocupare, DG Home și eh, alte direcții generale care au eh, instrumentele analitice. Vreau să fac o diferență între fapte statistice și modele de calcul a implicațiilor politice. Aici intră în acțiune alte servicii ale, ale Comisiei, În ceea ce vește diferențele regionale, lucrăm strâns cu DG Regio. Poate ați văzut uh, registrul nostru anual, poate ați fost pe site-ul nostru, iar defalcarea regională uh, se face mai ales pentru piața muncii și așa mai departe, destul de bine. Dar ce încercăm să facem noi acum este să grăbim uh, aspectul, dimensiunea socială și să avem o defalcare regională mai aprofundată, combinând statisticile cu informații geografice, îmbunătățind astfel modelele de estimare pe care le folosim. Deci asta încercăm să facem la ora actuală în conformitate cu programul uh, echivalării macroeconomiei cu dimensiunea socială. Mulțumesc. Brian Hayes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc um, reprezentantului Eurostat uh, pentru prezență. Îmi dau seama că aveți o treabă foarte grea, dat fiind importanța statisticilor pe care le generați și, uh, și de independența acestor statistici. Rolul dumneavoastră este foarte important. Mă interesează uh, evaluările uh, interpares. La, a avut loc o evaluare interpares în martie și s-au făcut 26 de recomandări. Vreau să vă întreb care, cum se monitorizează a, a acestei, această revizuire interpares uh, de la țară la țară. Se, vă deplasați într-o țară, spuneți ce nu merge bine și după aceea ce se întâmplă. Fiindcă oriunde există o diferență uh, între standardele europene, unde e loc de mai bine, trebuie să se spună foarte clar într-un raport, nu-i așa? Și apoi vreau să vă întreb dacă există o listă definitivă în ceea ce privește diferențele care se aplică informațiilor statisticile europene și metodologiei obținerilor statistice, statisticilor și statele membre și calculele făcute de statele membre, dacă ne ocupăm de pildă de proiecțiile asupra populației, există în continuare o diferență între uh, metodologia aplicată de statele membre și metodologia Eurostat. Vreau să vă întreb dacă există o listă definitivă și dacă o aveți, aș putea să o primesc și eu, fiindcă aș vrea să văd care sunt discrepanțele care subzistă și încă un argument în ceea ce privește uh, producția. Unele economii se concentrează mai mult pe exporturi. Dacă nu se poate calcula producția, nu, nu se știe care este PIB-ul adevărat uh, la nivel economic, deci este important să existe o definiție foarte clară. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb dacă există un standard și o definiție comună a economiei uh, cenușii obscure, fiindcă uh, de aceasta, de aceasta depinde și de, uh, de calitatea economiei. Există o definiție comună, fiindcă problema cu această economie secundară, economie cenușie, cum se calculează ea, care este contribuția sa la nivelul PIB-ului și cum se soluționează, toate acestea depinde de o definiție comună. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau să încep uh, cu, cu evaluarea Interpales și, și recomandările pentru Irlanda și monitorizarea acestora. Da, va exista o monitorizare. Um, iar această monitorizare este făcută de noi, de către Eurostat Procedura va fi în felul următor. Anul viitor vom uh, da un raport uh, care va uh, ajunge în februarie la sistemul statistic european, după care va fi trimis apoi Irlandei și Consiliului, Parlamentului și Consiliului și veți vedea care este situația generală, iar noi dorim ca alături de colegii de la state, din statele membre să avem o monitorizare. Bineînțeles, există recomandări și recomandări. Există recomandări mai cruciale și unele mai puțin de importanță, mai puțin cruciale, iar acele recomandări care țin de obligații juridice, de pildă, de a pune în aplicare regulamentul 223 vor fi monitorizate cu mult mai multă atenție, cu mult mai multă râvnă decât uh, recomandări uh, mai puțin importante care sunt acolo pentru îmbunătățirea calității. Deci, după părerea mea, trebuie să fac o diferență între standarde minime pentru statistici uh, care sunt um, prezente în legislație și cele mai bune practici care au un nivel doar orientativ. Standardele minime în aceste recomandări este, sunt verificate. În ceea ce privește standardele comune, proiecțiile de populație, știu foarte bine că există o discrepanță între proiecțiile de populație la nivelul Irlandei și la nivelul Uniunii Europene, ceea ce a creat unele probleme. Ne ocupăm de acest lucru, iar planul nostru în ceea ce privește proiecțiile de populație, este să facem aceste proiecții anual pe viitor și să facem acest lucru așa cum facem și pentru toate celelalte statistice, statistici cu standarde și orientări comune um, acceptate în, de comun acord pentru a depăși această problemă. Însă asta va însemna că nu vom avea neapărat unanimitate. S-ar putea întâmpla pe viitor ca Irlanda să aleagă să folosească alte proiecții de populație, previziuni de populație, ceea ce uh, ar uh, fi diferit de standardul majorității statelor europene, deci abordarea europeană. Economia secundară, economia cenușie, aceasta este mm, o subiect care apare des în uh, întrebările care îmi sunt adresate și poate o să vă spun din nou ce am spus data trecută, în sigur noi putem uh, analiza situația care merge mână în mână cu, activit, cu așa numitele activități legale. Este vorba de ca, uh, cazurile care sunt la limită între tranzacții măsurabile și, și diferențiabile și tranzacțiile nemăsurabile și nediferențiabile și care trebuie estimate în ceea ce privește activitățile ilegale. Am căzut la un acord cu statelor membre să folosim o metodologie standard. Anul trecut uh, acest lucru a fost important pentru uh, venitul național brut Anul trecut, poate vă amintiți că în uh, momentul în care noile standarde au dus uh, la cifre ridicate de venit național brut, de VNI, atunci a existat o reacție, iar aceste noi standarde a făceau parte chiar uh, foarte puțin, totuși, din acest, aceste eforturi generale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Tibor Zani. Uh, uh, Mulțumesc, domnule director general. Um, aș dori să ridic două aspecte. la care ați făcut și dumneavoastră uh, referire. Statisticile de pe piața muncii, statisticile laborale, mie mi-e greu să le explic alegătorilor din Ungaria cum, care e situația cu orele de lucru, cum se calculează săptămâna de lucru pentru munca uh, cu normă întreagă? Există standarde tehnice, dar sunt atât de vagi încât uh, o persoană de o inteligență normală nu le poate înțelege. Uh, cum o persoană este, lucrează cu normă întreagă când e, e clar că nu lucrează, cu contractele cu oră zero, de pildă, cu oră zero, durată de muncă zero. Ne puteți eh, clarifica puțin mai mult lucrurile, cum, eh, cum se poate adapta acest sistem la viața reală, la viața de zi cu zi. Și a doua întrebare, în, în Ungaria, guvernul eh, are un uh, guvern statistic și acesta a refuzat uh, să furnizeze statistici cu privire la sărăcie, ceea ce înseamnă că cetățenii maghiari nu pot, nu pot obține informații cu privire la nivelul de sărăcie din țara lor atâta timp cât uh, și guvernul oferă uh, salarii de 150 de euro um, lunar uh, rușinos fără niciun fel de statistici cu privire la sărăcie, numai vorbele goale ale lui Orban și atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește statisticile cu privire la piața muncii, acest um, am auzit de asta și când, pe vremea când um, lucram la biroul de statistici din Germania, că definițiile uh, diferă foarte mult de înțelegerea normală, dar definițiile sunt standarde internaționale ale Organizației Internaționale a Muncii, OIM. Deci noi aplicăm standarde care au fost recunoscute și adoptate la nivel internațional. Investim foarte mult în adăugarea unor componente, elemente ale informațiilor care să vă permită apoi să aproximați lucrurile și să, să faceți o legătură între standardele statistice și percepția reală în viața de zi cu zi. Asta și în ceea ce privește măsurarea inflației în momentul în care s-a introdus moneda euro. Mi-am că soția mea mi-a spus e, e ridicol ce măsurați voi acolo, fiindcă eu știu foarte bine că acum banii din portofel nu mi-ajung uh, la fel ca înainte, deci inflația este mult mai mare. Deci, noi putem să vă ajutăm să vă oferim explicații suplimentare în ceea ce privește folosirea informațiilor uh, suplimentare. Acum câteva săptămâni, de pildă, am publicat pentru prima dată fluxurile interne și externe ale diverselor categorii uh, care intră și ies de pe piața muncii. Șomerii, persoanele angajate, persoanele care caută un loc de muncă sau care nu caută un loc de muncă. Deci, dacă priviți lucrurile așa, veți înțelege niște schimbări structurale care au loc mult mai bine. Dar vă stăm la, vreau să vă spun că vă stăm la dispoziție, serviciile să vă stau la dispoziție pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine aceste lucruri. Apoi, nivelul de sărăcie, da, bineînțeles, chestiunea uh, nu este deloc ușoară, plecând de la, uh, de la sărăcia relativă pe baza distribuției veniturilor, până la forme mai complexe de sărăcie. Vreau să vă spun că acesta este unul dintre principalele elemente ale programului pentru anul viitor. Este vorba de, de încercarea de a investi alături de statele membre uh, în uh, măsuri de, comparabile de valoarea veniturilor, consumului și așa mai departe, pentru ca uh, ca mm, cunoștințe noastre privire la inegalități în toată gama uh, variată să, de, să se îmbunătățească. Aceasta este una dintre principalele noastre priorități pentru anul viitor. Vă mulțumesc, Marco Vali. mult. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare destul de directă. În ceea ce privește statisticile legate de Europa, statisticile vin în fiecare stat membru care uh, conduce anumite politici economice fiscale. Ehm, când eh, constată un eh, semn pozitiv sau eh, oamenii consideră că politica respectivă funcționează, mă întreb în ce măsură putem avea încredere în aceste statistici în momentele în care trebuie modificate, așa cum s-a întâmplat în 2010 cu introducerea economiei la negru cu această revizuire care la șase ani de la Lisabona a fost realizată în ceea ce privește indicii statistici eh, pentru inflație. Nu există uh, un risc uh, de doping statistic, de umflare a statisticilor uh, pentru a demonstra că politici fiscale sau monetare care de fapt nu sunt eficace merg, funcționează mai bine decât funcționează de fapt. Okay, so um, thank you very much. Mulțumesc. În legătură cu dopingul statistic, da, noi suntem agenția antidoping. Acesta este rolul nostru. Atunci când folosești statisticile, imediat ce începi să folosești statisticile pentru luarea de decizii, atunci aplici ceea ce se numește Good Hard Law. Un economist britanic a spus, în momentul în care se folosește un indicator pentru a lua decizii, um, e bine, e ușor de spus că un indicator bun. Deci asta, acesta este principiul Heisenberg. Structura s-a creat o structură de uh, guvernare tocmai pentru a consolida robustețea instituțiilor și aș dori să vă conving de faptul că sistemul statistic european este cadrul uh, instituțional cel mai robust posibil. Cu ajutorul legiuitorului, bineînțeles, care ne-a ajutat să creăm sistemul. Deci încrederea este și la începutul și la sfârșitul a tuturor eforturilor noastre legate de statisticile europene. Mulțumesc. Care cuvântul Inada Manelici? Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit. domnule Radenmacher. Ați vorbit mult despre um, calitatea și um, încrederea în datele statistice. Aș dori să revin la procedură. Ați spus că dacă aveți dubii că datele statistice naționale nu sunt credibile, puteți uh, cere autorităților de audit și Olafului să facă o anchetă. Când faceți acest lucru, informați uh, biroul de audit ce să auditeze și în legătură cu ce să vă transmite informații? Vă trimit apoi rapoarte de audit sau doar la nivel național um, se rezolvă problema? Dacă constată neregularități, se transmit procurorului? A doua întrebare este mai tehnică. Se referă la date pe care le-ați cerut alături de BCE. Știu că aveți un acord de cooperare, dar, în practică, avem impresia că BCE-ul și Eurostatul cer date destul de similare autorităților naționale aveți de gând să stabiliți un dialog cu BCE-ul și să organizați consultări de experți pentru a, armoniza datele cerute birourilor naționale și băncilor centrale pentru a reduce povara asupra acestora? Și o altă întrebare se referă la un dosar uh, blocat în Consiliu în prima lectură în Parlamentul European am auzit despre propunerea de regulament privind uh, oferirea de și calitatea de statistici uh, pentru procedura de dezechilibru macroeconomic. De ce dosarul este încă blocat? Um, well, I think I can be relatively quick for the, uh... Destul de rapid. În ceea ce privește procedurile cu implicarea autorităților de audit la nivel național ca să vă explic ce s-a întâmplat în Spania. Am fost alarmați de un raport de audit de la o autoritate de audit regională de la Valencia și apoi ne-am adresat autorităților naționale, am discutat cu acestea, am încercat să rezolvăm problema împreună. Să vedem cum putem uh, să facem o evaluare a situației cu ajutorul autorităților naționale, deci. Deci nu face parte dintr-un procedeu juridic. Este în procedurile noastre interne. Am hotărât, am ales să folosim această cooperare intensă cu autoritățile naționale, dar nu s-a prevăzut acest lucru printr-un act delegat sau prin legislație. Apoi, m-ați întrebat despre cooperarea cu BCE-ul. Voi, reformula, voi formula lucrurile astfel. Există un fel de achi de legislație în domeniul statisticilor, adoptată de Parlament și Consiliu. E vorba de aproximativ 200 de acte juridice. Toate sunt făcute în așa fel încât statele membre să fie obligate să transmită statistici la nivelul Uniunii Europene și statele membre hotărăsc cine ce face și cum. Deci statele membre aplică subsidiaritatea. Unele consideră că balanța de plăți este calculată de Banca Națională, altele consideră că Biroul de, Național de Statistici calculează aceste date. Deci nu e decizia noastră, dar e important să subliniem faptul că punctul de plecare este legislația europeană. Și legislația europeană nu duce la duplicare. Deci, din principiu, noi spunem că există un singură, o singură bază pentru statistici și anume legislația europeană conform articolului 338 din tratat. Dar la nivel național avem bănci centrale care, conform unor metodologii naționale, sunt responsabile de aceste date. În ceea ce privește dosarul blocat în Consiliu, acesta este în așteptare pentru că încă nu am reușit să depășim problema pe care am explicat-o pe scurt, mai ales în ceea ce privește situația în care o bancă națională se ocupă de calcularea unui indicator național. În principiu, am spune că Eurostatul Uh, controlează dacă este corect. Dar suntem în de acord cu BCE-ul. BCE-ul spune nu. Chiar dacă decizia este luată la nivel național, noi, BCE-ul, subliniem cât de importantă este independența băcii centrale și este imposibil ca Eurostatul să aibă o influență. De fapt, am creat uh, un gol de audit practic și dorim să depășim situația printr-un acord bilateral între Comisie și BCD și Euro, între Eurostat și BCD. Uh, last question from myself. Mulțumesc. Ultima întrebare este din partea mea. Dar înainte de a pune o întrebare, fac apel la adresa dumneavoastră să faceți toate eforturile în discuțiile cu Comisia pentru a scăpa din situația de blocaj. După cum știți, eram gata să acceptăm poziția Comisiei. Nu am considerat că problema este chiar atât de mare încât să justifice blocajul întregii situații. Deci e mai repede un apel decât o întrebare. Întrebarea este, nu, am două întrebări, de fapt. Întâi, în legătură cu acest dosar blocat, MPI, ați menționat în intervenția dumneavoastră mai multe principii care ar putea sta la baza posibilelor soluții și vă aș dori să știu dacă știți cumva deja dacă se dă garanție reciprocă de echivalență de calitate, dacă bine am înțeles la ce făceați uh, referire, s-ar putea avansa cumva în Consiliu Și, în fine, știu că este un subiect clar, dar din perspectiva macroeconomică și a pactului de stabilitate ne confruntăm cu situația în care măsurarea echilibrului structural este foarte greu de definit. Știu că mai repede o chestiune politică și economică, dar există și implicații statistice mă întreb dacă, din punct de vedere metodologic, mai repede decât din punctul de vedere al politicii economice, am putea avea o discuție serioasă pe acest subiect, ca să încercăm să identificăm modalități obiective de a măsura un indicator atât de important pentru legislația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles. Da, suntem de acord că situația ar trebui să fie ușor de deblocat, să depășim, să facem milimetrii care au, înțele- au rămas între apropierea pozițiilor. Și în legătură cu MIP, da, de la Frankfurt am auzit uh, vești mai bune, că astfel s-ar putea rezolva și problema lor. Am discutat și cu fosta președinție olandeză Dar cred că cea mai mare problemă a fost cea legată de conflictul dintre independența bancară și independența statisticilor. Sper că vom putea găsi o, situ- o situație inteligentă, o soluție inteligentă la această problemă. Acum, în legătură cu deficitul structural. După ce am discutat deja despre aceste lucruri data trecută aici, am uh, anchetat situația. Concluzia noastră însă a fost că nu Eurostatul trebuie să facă acest lucru. Pentru că două componente nu sunt de fapt uh, de, din domeniul nostru. Ar trebui să folosim model econometric și să luăm decizii în cazuri uh, individuale. Și astfel am ajuns la concluzia că uh, e mai bine ca DG ECFIN să se ocupe de aceste lucruri și nu DG Eurostat. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că am reușit foarte bine să, să încheiem această reformă pentru că acum avem acest dialog structurat care Așa cum sunt, cred că sunt de acord și colegii, um, de discuția noastră, dialogul nostru formal a fost foarte util, foarte interesant și sper că dialogul precum și cooperarea legislativă va continua la fel de bine pentru ca Uniunea Europeană să beneficieze de statistici de calitate și cât mai credibile. Mulțumesc foarte mult! Uh, Facem pauză 5 minute și apoi trecem la vot. Dear colleagues, uh, let's start our... Dragi colegi, haideți să trecem la vot. După cum știți, ordinea de zi a fost adoptată azi dimineața. Votul privind raportul BC a fost amânat, așa că votăm doar raportul Werner Lange privind uh, politica concurenței în Uniunea Europeană, raport anual. Haideți să, uh, să facem un vot test. Deci vă rog să votați, uh, vot test, să vedem dacă funcționează aparatura. Still two colleagues to vote, still one. Mai trebuie să voteze încă doi colegi. Gata, s-a închis votul. Bun. Sunt... Știu că mai avem un liberal. Um, cartela de vot e pe drum. Deci câți liberali sunt? Nu sunt cumva prea mulți? Bun, cinci, da? No, this is not, uh, I mean, any, any uh, malicious into just... Nu, nu Facem asta cu intenții uh, negative. Bun, haideți să începem să votăm raportul Lange. Amendamentul 42. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 20 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A. Original, so I have, I have to vote original text, paragraph. Nu, mai întâi trebuie să votăm textul inițial de la liniatul 2. Se adoptă. Compromisul A, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva, verificăm. A doua parte s-a deschis votul. Cred că se adoptă, dar verificăm totuși. S-a închis votul. Se adoptă. Da, cu majoritate, de, cu un vot mai mult. Amendamentul 48, pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 167. Putem vota, vota în bloc? Nu. Bun. Deci cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 168. Pentru. Împotrivă. Abțineri. De la FDD nu văd cum se votează. Vom verifica. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se respinge. Da, pentru că mai avem un vot împotrivă. Deci, uh, egalitate între voturi pentru și împotrivă și deci se, răs, se respinge. Așa este? Am dreptate? Bun. 169. Cine este pentru? Împotrivă. La fel, trebuie să verificăm pentru că votul e foarte strâns. S-ar părea că majoritatea e aceeași. S-a închis votul. Deci la fel. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171. Am spus că eu cred că se respinge. Dar dacă cineva dorește, putem verifica. Bun, 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 66 pentru, împotriva abținerii se respinge. Da, într-adevăr, o dezamăgire. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83, 83 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la 83, votul este deschis. Închidem votul. Respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu dacă a fost doar impresia mea, deschidem votul, haideți să verificăm, votul e deschis. plus. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. 85 a fost. Nu, a fost 84 și acum 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, text original, nu, amendamentul, vin înainte. 86 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 87 pentru, împotrivă. Verificăm la 87. Votul este deschis. Închidem votul. Respins. 88 pentru. Împotrivă. Verificare la 88, votul e deschis. Votul este închis, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă 10, verificăm la 90. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 10 părți, prima parte pentru potriva abține se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri respinsă, dar haideți să verificăm. Votul este deschis. Închidem votul respins. 15 IMCO pentru împotrivă abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 INTA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. INTA 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri respins. Text original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 102. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul G, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru două părți. Prima parte, prima parte în compromisul J pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Prima parte conține textul citat, a doua parte este cu prima fără, a doua cu. Prima parte am votat-o. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar vă rog, mâinile mai sus. Deschidem votul. Închidem votul. Nu dumneavoastră, în spate. Se adoptă. 1, 3, 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, cred că e respins, dar haideți să verificăm. Deschidem votul. Închidem. Respins. Asta a fost 137. 137 acum pentru împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 138, deschidem votul, închidem, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschidem votul. Verzii se abțin. Închidem votul. Se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, două părți. Prima parte, fără in isolated remote or outlying regions and islands. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva, verificăm, deschidem votul. Închidem. Respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins și acesta. Text original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Închidem votul. Respins. La un vot. 164 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 164. Schidem votul. Închidem. Se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul o pentru împotrivă abțineri se adoptă. 181 pentru împotrivă abțineri respins. IMCO 7 pentru împotrivă abțineri. Verificăm IMCO 7. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă. Verificăm la 187, deschidem votul. Închidem. Se adoptă compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul Q, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prima parte. Votul este deschis. Închidem votul. O greșeală. Redeschidem votul. Oricum cred, se adoptă. Încă trei persoane. Acum închidem votul. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd mâinile. Redeschidem votul. Închidem. Se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul R, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206, pentru, împotrivă, abțineri Mm, nu văd liberalii. Presupun că sunteți pentru. Dacă sunteți pentru, ridicați mâinile. Verificăm la 206. Închidem votul, se adoptă. 208 pentru, împotriva, abțineri, respins. 210 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm la 210, deschidem votul. Închidem votul, se adoptă la diferență de un vot, 212 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, deschidem votul, închidem, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 de 6 pentru împotrivă, abțineri, respins. 2 de 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T, trei părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă, treia, verificăm la partea a doua, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Pentru că a fost la egalitate. A treia, pentru. Cred că e dreptul colegilor să nu voteze. A treia parte, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm partea a treia, votul este deschis. Închidem votul, se adoptă. Amendamentul 207 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 238 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul U în multe părți. Prima parte. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A treia parte. Deși aici scrie prima, prima, Ok, Okay, third part. Third part in favor, against. A treia parte pentru împotrivă abțineri. A patra parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A cincea pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a șasea pentru împotrivă, abțineri, se adoptă a șaptea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comprom Verificăm la 254, deschidem votul. Credeam că PP-ul sunt pentru. I counted you in favor. Um, compromise V with a no Compromisul V cu amendament oral. Votăm amendamentul oral. Se înlocuiește restrict cu prohibit. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm. Închidem votul. Se respinge. Votăm acum compromisul fără amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262. Absen. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 263 electronic. deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul P cu amendament oral din partea verzilor. Comportamentul, compromisul, musculat W cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine este pentru? Trebuie să vă citesc amendamentul oral? Nu, îl aveți pe lista de vot. Pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm electronic, se deschide votul. Se închide votul, se adoptă. Compromisul cu amendamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 271 pentru împotriva abțineri se adoptă. 272 pentru împotriva abțineri. Să verificăm electronic, se deschide votul, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. 274 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Da, dar... Um, mă rog, haideți să verificăm. Se deschide votul. Trebuie să se adopte, dar haideți să vedem. Se închide votul. Da, se adoptă. 275 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. 280 pentru împotriva abțineri se adoptă. Inta 1. Vreți să votăm în bloc? Inta? Nu.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 Y pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotriva abțineri se respinge. 97 pentru, împotriva abțineri. Nu îmi dau seama. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm electronic să deschide votul. Vote is closed. Se închide votul. Se respinge. 100, da, face parte dintr-un compromis, 165 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotriva. Haideți să verificăm a doua parte electronic, să deschide votul. Se respinge. 281 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. Se închide votul. Se respinge cu un vot. 282 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge Votăm în bloc dacă se, dacă se de acord? Bun. De la 203 la 286. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, să ne asigurăm că se respinge, așa cred, dar haideți să verificăm. More active. Vote is close. Se închide votul. Se adoptă. Poate n-a fost uh, prea înțelept să votăm în bloc. 207. 287 se corectează președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. 288 pentru împotrivă Haideți să verificăm electronic 288, să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru compromisul AA. Cred că avem un plus aici. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 299 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic 299, să deschide votul. Vote is closed. Se închide votul. Se respinge. 300 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă 301 pentru împotriva abțineri se adoptă 302 pentru împotriva abțineri se respinge 303 și 304 pentru împotriva abțineri se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. That is close. Se închide votul. Se adoptă. 305 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 306 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 307 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă referirea 1, textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 2 pentru împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 2 se deschide votul. Se închide votul, se respinge.